Strategia comercială va confirma această mișcare către transparență și consultare cu Parlamentul European, Parlamentele Naționale și societatea civilă. Strategia noastră este de a, de a pune aceste principii în practică pentru a reflecta noua realitate. De aceea pregătim o nouă strategie comercială uh, actualizată. Noi lucrăm acest, la acest document și de aceea este excelent că mă aflu astăzi aici pentru a afla opiniile dumneavoastră. Sigur că v-am consultat în detaliu pe mulți dintre dumneavoastră și mulți dintre dumneavoastră ați fost deja implicați în gândirea acestui document. De asemenea, am discutat și cu ideile tuturor celor din statele membre. Permiteți-mi să vă împărtășesc uh, câteva idei referitoare la noul context și modul în care vrem să reacționăm la acesta. Noul uh, context comercial are trei caracteristici. În primul rând, comerțul trebuie să rămână un motor pentru creștere și dezvoltare, să creeze noi oportunități economice. Una din șapte, um, unul din șapte locuri de muncă din Europa astăzi depind de export. Avem nevoie de mai multe astfel de locuri de muncă. Pe viitor, 90% din creșterea globală va veni din afara Europei, deci trebuie să fim bine conectați la această creștere externă. Acordurile comerciale ne ajută în acest sens. De exemplu, de când s-a semnat acordul cu Corea de Sud în 2011, exporturile au crescut la, cu 35%. Ce s-a schimbat există uh, lanțuri global, comerciale globale care conectează tot mai strâns uh, întreaga lume. Uh, fluxurile comerciale de bunuri și servicii reprezintă 32% din PIB-ul global. 80% din importurile Uniunii Europene sunt piese, componente și materii prime. Și noi le folosim pentru a produce uh, mărfurile pe care le um, exportăm apoi în, în lume. Pentru aceasta, companiile trebuie să poată să Uh, miște, uh, să transfere dintr-un loc în altul atât materiile prime cât și produsele finite. Um, deci acest lucru se aplică și în domeniul uh, vânzării cu amănântului și în transporturi, și în logistică. De asemenea, trebuie să se poată furniza servicii foarte bine la nivel transfrontalier. De asemenea, trebuie uh, încurajată mobilitatea forței de muncă. Și aici serviciile uh, comerciale, care reprezintă 40% din valoarea adăugată a exporturilor europene, uh, joacă un rol foarte important. Apoi, eliminarea barierelor în afara Uniunii Europene va fi un alt element cheie. Deschiderea frontierelor, creșterea mobilității pentru a atrage idei, inovare, instrumente vitale pentru a ne menține competitivitatea. Cel de-al treilea aspect al noului context comercial este noul mediu politic avem o dezbatere intensă pe marginea parteneriatului transatlantic de comerț și investiții. Și sigur că noua strategie nu uh, se învârte în jurul TTIP-ului, dar am învățat foarte multe din aceste negocieri, mai ales în ceea ce privește transparența, necesitatea de a explica, de a implica uh, oamenii, de a arăta ce anume cuprind negocierile. Azi, consumatorii vor nu doar prețuri mai scăzute, ci pe consumatorii europeni uh, îi interesează cum se produc uh, lucrurile pe care le cumpără. Dacă oamenii care lucrează sunt plătiți salarii decente, dacă mediul în care lucrează respectă drepturile lucrătorilor, drepturile de mediu, pentru că consumatorii doresc să iau o decizie informată. Și politica comercială trebuie să răspundă acestor cereri. Sondajele arată că tot mai mulți uh, oameni sunt pregătiți să plătească mai mult pentru produse care să fie uh, fabricate în mod corect. De aceea, drepturile omului și dezvoltarea durabilă sunt uh, axe ale uh, politicii noastre comerciale. Nu va fi ușor să facem aceste schimbări. Aștept uh, ideile dumneavoastră cu privire la cea mai bună abordare și vă ofer câteva dintre ideile pe care le-am avut noi până acum. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că politica comercială este eficace. Uh, ceea ce înseamnă că luăm în considerare noile tipuri de bariere tarifare. Trebuie să deschidem piețele, să mai într-o lume digitală și comerțul este global. De aceea, pe de o parte ar trebui să se menține piața internă europeană și să se dezvolte și mai bine pentru ca și consumatorii și întreprinderile să poată accesa servicii la nivel global, singura limitare fiind protecția datelor. Pentru că piața digitală globală este estimată la peste 12 trilioane de euro. De asemenea, trebuie să facem mai mult pentru IMM-uri, care reprezintă 30% din exporturile noastre. Dar doar un mic uh, procent din IMM-urile europene uh, exportă în afara granițelor Uniunii Europene. În negocierile TTIP am luat măsuri pentru a proteja IMM-urile și încercăm să includem astfel de măsuri și în alte negocieri. De asemenea, trebuie să punem uh, accentul asupra punerii în aplicare a acordurilor comerciale. Trebuie să ne asigurăm că beneficiile ajung la consumator, la lucrător, la companii. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de un parteneriat strâns între Comisie și statele membre care, de care ține, de fapt, susținerea investițiilor și sper că putem să ne bazăm pe Parlamentul European în acest sens. Apoi, noua strategie comercială trebuie să fie una mai responsabilă, pentru că avem un mandat de a promova valorile Uniunii Europene în întreaga lume, ceea ce înseamnă că trebuie să începem de la, uh, de la începutul procesului. Democrația, drepturile fundamentale, nu trebuie să fie puse sub semnul întrebării atunci când vorbim despre comerț. Am deschis un parteneriat transatlantic uh, și, de asemenea, acordul privind comerțul cu servicii. Textele propuse de Comisia Europeană pentru aceste negocieri sunt disponibile online. Și vreau să propun uh, aplicarea acestui principiu și în toate negocierile viitoare. Și apoi, regulile noastre privind sănătatea, protecția consumatorilor, drepturile lucrătorilor și protecția mediului exprimă valorile noastre. Standardele ridicate pe care le avem arată că respectul demnității umane și respectul mediului sunt principii pe care uh, punem accentul. Mulți oameni sunt îngrijorați că um, felul în care se fac negocierile subminează aceste angajamente, dar nu e adevărat acest lucru. Comisia a spus foarte clar cooperarea în materie de reglementare nu dorește să scadă protecția. În ceea ce privește investițiile, după cum știți, am propus o reformă aprofundată a sistemului actual, inclusiv înființarea unei curți uh, de investiții. Sunt uh, idei pe care le vom uh, dezvolta în următoarea comunicare. Integritatea la nivelul guvernării este un alt principiu important. Atunci când am fost comisar pentru afaceri interne, am pus accentul pe uh, toate aceste lucruri, mai ales pe lupta împotriva corupției. Cred că politica comercială poate fi un instrument în combaterea corupției. Trebuie să fie revizuite um, cerințele privind achizițiile guvernamentale și toate măsurile împotriva corupției să facă parte din acordurile comerciale. Apoi, dezvoltarea durabilă este un alt domeniu unde trebuie să, fim, să rămânem pe poziția de lider. Țările emergente trebuie să fie atrase de partea noastră, pentru că vrem să creăm noi uh, oportunități comerciale pentru cei mai săraci uh, oameni din lume. Dorim ca aceștia să aibă și ei um, condiții de muncă sigure și un mediu curat. Așadar, ar trebui să susținem strategii privind lanțurile de aprovizionare responsabile. Cred că se poate face mai mult pentru a promova uh, mișcarea globală uh, privind, în, care pune accentul pe comerțul echitabil. Ar trebui să avem uh, dispoziții ambițioase privind uh, durabilitatea în comerțul nostru și ar trebui să-i susținem pe toți partenerii care uh, promovează aceste valori. Sigur că nu trebuie să așteptăm comunicarea Comisiei pentru a susține țările cele mai puțin dezvoltate, care ne-au cerut o derogare de la regulile privind proprietatea intelectuală, privind accesul la medicamente, reguli OMC. Și dacă am susținerea colegilor mei din Comisie și a statelor membre și a dumneavoastră, eu aș dori să răspund pozitiv acestei cereri. Și Ultimul obiectiv pentru această strategie este de a actualiza agenda de negociere, pentru că este o lume în care acordurile bilaterale sunt tot mai răspândite, însă Uniunea Europeană trebuie să apere în continuare sistemul multilateral, pentru că multilateralismul este o valoare în tratatele noastre și, de asemenea, acordurile comerciale multilaterale sunt cel mai bun răspuns într-o lume a lanțurilor de aprovizionare globalizate pentru că norme OMC care se aplică la 100, în 161 de țări uh, sunt mult mai uh, benefice pentru toată lumea decât uh, um, o grămadă de norme diferite în acorduri bilaterale. De asemenea, o mare provocare va fi aceea de a simplifica uh, o parte din acordurile bilaterale pe care le negociem. Trebuie să avem negocieri mai deschise care să meargă în direcția plurilateralismului. Ne gândim cum am putea face acest lucru. Am putea, de exemplu, să permitem și altor țări să se alăture anumitor uh, acorduri comerciale, inclusiv cea privind uh, TTIP-ul odată ce va fi încheiată negocierea. De asemenea, ne vom focaliza asupra unor uh, zone geografice. Asia-Pacific, de exemplu, trebuie să aprofundăm relația cu China, uh, trebuie să uh, pășim, să venim în întâmpinarea partenerilor ASEAN și să încercăm să ne consolidăm uh, relațiile cu uh, Australia și cu Noua Zeelandă, cu care împărtășim atâtea valori. Apoi, Africa este un partener vital. Avem un nou proces dinamic și de parteneriat între cele două continente, care duce uh, la, facilitează drumul către o cooperare comercială și mai strânsă decât până acum. De asemenea, trebuie să încheiem și să consolidăm rețeaua de acorduri cu America Latină. În comisie am început uh, activitatea pentru a ne moderniza uh, acordurile cu Mexic și cu Chile. Și în vecinătatea noastră vom încerca să consolidăm cooperarea uh, începând uh, cu negocierile privind acordul cu Marocul și relansând, sper, negocierile cu Tunisia în această toamnă. Pentru a face toate acest lucru trebuie să cooperăm. De la tratatul de la Lisabona, cred că am găsit modalități creative de a colabora. Nu e, nu e întotdeauna ușor. Dar atunci când reușim să o facem, putem să obținem cele mai bune rezultate în interesul european. Modernizarea politicii noastre comerciale pentru a ne asigura că avem o politică eficace, responsabilă și că avem partenerii corecți, e nevoie de o mai bună cooperare. Deci ideile dumneavoastră, dorința dumneavoastră de a vă implica și legătura strânsă cu cei pe care îi reprezentați vor fi vitale în succesul acestei strategii. Deci aștept cu mare plăcere contribuția dumneavoastră de azi și din perioada următoare și sunt uh, la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! În acum începem o primă rundă de intervenții cu coordonatorii, după care ceilalți membri vor interveni. Din partea PP, domnul Caspari are cuvântul. Uh, Commissioner, thank Stimată doamnă comisar, vă mulțumesc mult pentru prezentare și încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi la această întâlnire. Ceea ce s-a întâmplat în primele 12 luni uh, din mandatul dumneavoastră ne dă multe motive de speranță, vă datoră mulțumiri pentru modul în care uh, ați lucrat până acum. E clar că dumneavoastră vreți să fiți uh, să aveți o activitate mult mai transparentă, să vă implicați mult mai mult uh, față de cetățeni. Și acum voi vorbi, bineînțeles, în limba mea maternă. Tema Primul subiect care este important pentru mine este această abordare multilaterală la OMC. Uh, am avut dificultăți uh, uh, în acordarea pachetului Bali, apoi dificultăți cu ratificarea și acum, pentru Kenya, întrebarea mea este, vedeți vreo șansă să reușim să avem un acord cu Kenya în vreunul dintre pachete și să facem vreun pas înainte și dacă da, atunci în ce domeniu anume vedeți acest lucru? Apoi, TTIP. În această săptămână va avea loc negocierea la Bruxelles. Întrebarea mea reprezentanții americani, le veți atrage atenția că în Parlamentul European săptămâna trecută am uh, adoptat un raport cu mare majoritate. Cred că ar fi un semnal bun dacă ați discuta cu uh, omologii dumneavoastră americani uh, cu privire la dificultățile și dorințele Parlamentului European. În al treilea rând, când anume, concret, vom primi textul CETA? Uh, pentru ca să putem începe oficial procesul de ratificare, apoi în al patrulea rând, vedeți vreo șansă ca în perioada, în timpul mandatului dumneavoastră um, să se încheie acordurile cu Taiwan, China, Vietnam și Japonia. Credeți că există șanse realiste pentru uh, aceste uh, acorduri în timpul mandatului dumneavoastră și, în al cincilea rând, un subiect unde, uh, sigur, este nevoie de colaborarea cu colegul dumneavoastră responsabil pentru um, impozite și taxe. În Parlamentul European uh, am uh, cerut deja de mai multe ori regândirea sistemului de impozite și taxe. So, um, stört uns ja gar nicht, wir können ja weiterreden und Bun, ă, important este că putem să vorbim, să ne auzim în continuare. Deci, ă, credeți că există șanse să discutați cu statele membre situația statelor și impozitelor la ă, granițe, la frontierele Uniunii Europene? Pentru că am văzut în discuțiile cu Japonia cât de diferit este tratamentul tarifar Uh, pentru cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și sigur că nu este corect ca cele 28 de state membre ale Uniunii Europene să se găsească în rivalitate, în competiție unele cu altele din punctul de vedere al tratamentului tarifar în relațiile cu o țară externă. Mulțumesc pentru SID, doamna Mosc. Grație. Mulțumesc. E puțin complicat să-mi citesc notițele. Voi încerca oricum să intervin. În primul rând vreau să vă aduc și eu mulțumiri pentru acest document care, după părerea mea, e foarte important. Și aș vrea să vă rog, doamnă comisar, să faceți tot posibilul pentru ca acest document să fie perceput cu cât mai multă ambiție. Uh, nu ar trebui să fie un document doar pentru cei care se ocupă de comerț. Zilele trecute ne-au demonstrat cât de importantă e chestiunea comercială. E de fapt una din chestiunile centrale pentru a putea soluționa atâtea alte uh, probleme nesoluționate pe care nu le-am putut rezolva, deoarece noi am privit uh, mult prea mult uh, către ceea ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene. Astăzi uh, avem acest nou document, o nouă strategie și putem să ne aducem contribuția și în ceea ce privește rolul Uniunii Europene în lume. De asemenea, cred că vom putea soluționa o serie din problemele care se tot repetă probleme pe care le-am văzut în ultimele zile în care s-a negociat atât de greu. Deci ce înseamnă democrația acum în perioada globalizării? Cum putem uh, reacționa noi ca Uniune Europeană? E bine, în această strategie e clar că trebuie să țină cont de aceste lucruri. Acest document ar trebui să devină un fel de manifest în legătură cu noua Europa, așa cum o percepem noi. Deci e un proces pe care trebuie să-l lansăm. Iar politica comercială e una din căile de a soluționa multe probleme. Acum, referitor la problemele ridicate în discuție. În primul rând, trebuie să vă spun că noi apreciem mult faptul că insistați asupra transparenței și comunicării. Credem că trebuie totuși să mergem mai departe, dincolo de transparență și de Uh, consultări. Există un nivel de neîncredere atât de mare în instituțiile europene încât nu sunt suficiente eforturile de comunicare. Eu cred că ar trebui să, să depunem niște eforturi uh, foarte mari pentru a um, reconstrui această legătură între cetățeni și instituții. Și aici rolul Parlamentului European e fundamental. De aceea noi suntem dispuși să găsim orice modalități cât mai uh, Uh, inovatoare pentru a recăpăta puțin din încrederea cetățenilor. E clar că politica noastră internă în ceea ce privește piața unică digitală e foarte importantă. E o politică care are o mare legătură cu aspectele comerciale. Uh, deci poate că mi-aș dori mai multe elemente care să arate clar legătura între politica comercială și această piață unică digitală. Și acum, o întrebare specifică. În legătură cu strategia privind China, aș vrea detalii suplimentare, aș vrea să știm cum ne poziționăm în ceea ce privește conferința de la Paris în legătură cu schimbarea climatică, care va fi la sfârșitul anului. Deci vom avea dosare uh, referitoare la acordurile multilaterale. Vă mulțumesc, dragi colegi. Am lăsat reprezentanții celor două grupuri politice mari să vorbească un pic mai mult, dar mai sunt uh, foarte mulți colegi care doresc să intervină, deci vă rog să interveniți cât mai pe scurt. De în ECR, domnul Campbell. Mr. Chairman, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, eu, eu sunt raportor în ceea ce privește acordul comercial UE-India. Și mă bucur că avem că vom avea, că va avea loc această reuniune la sfârșitul lunii august de care ați vorbit dumneavoastră. Delegația UE India s-a întâlnit cu reprezentanți din uh, reprezentanți parlamentari uh, uh, indieni și există mari uh, îngrijorări în legătură cu agricultura. Rifele agricole se pune mult accentul pe obiective politice, cum ar fi dezvoltarea durabilă și drepturile omului. Știți că și înainte am avut probleme cu India în legătură cu un acord de liber schimb și același lucru e valabil și pentru Australia și Noua Zeelandă. Deci vreau să știu dacă politica va fi în continuare mai importantă decât economia în ceea ce vrește comerțul. Iată ce s-a întâmplat uh, și în Uniunea Europeană când uh, Practic, uh, ne-am grăbit să adoptăm moneda euro și am ajuns la ce am ajuns. Commissioner for uh, uh, sharing your thoughts of the new. Marietke, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru vizita dumneavoastră și pentru schimbul de opinii. E bine că putem discuta. Și mă bucur că dumneavoastră, și aici poate nu sunt de acord cu colegii mei, Mă bucur că ați pus accentul pe valorile pe care se bazează Uniunea Europeană, valori care ar trebui să se grândească în toate elementele de politică externă, inclusiv în ceea ce privește comerțul. E interesant și <laughs> e greu să vedem cum își va respecta Uniunea promisiunile. Unii par să aibă mai aici probleme în legătură cu sfârșitul subsidiarității în acest domeniu. Aș vrea să știu cum percepeți dumneavoastră politizarea aspectelor comerciale într-o lume atât de schimbătoare. Aici văd eu problemele. Deci e înfricoșător să vedem că practic comerțul uh, e o E o armă. Am văzut-o relațiile cu Rusia în, și în ceea ce privește digitalizarea economiei sau economiile emergente. De asemenea, se fac mari uh, presiuni asupra Uniunii Europene ca negociator comercial și în legătură cu legitimitatea noastră. De asemenea, să nu uităm că o mare parte, o parte covârșitoare din creșterea economică are loc în afara Uniunii Europene. E clar, de comerț depind și veniturile noastre, însă ce reguli vom avea pentru acest comerț? Deci aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră. Cum putem evita și uh, negocierile care nu duc la nimic? E clar că unii se vor bucura de această creștere, Însă mai există și problema ignorării anumitor probleme care vin odată cu creșterea în alte părți ale lumii. Da, dumneavoastră credeți într-un sistem bazat pe reguli în ceea ce pește drepturile omului, cu niște clauze de viabilitate, cu niște reguli antidumping clare sau cu standarde privind um, statutul de economie de piață, de exemplu în cazul Chinei. Însă tocmai aici e și problema. Când încerci să pui în practică niște reguli și niște idei în care tu crezi, uh, evenimentele de multe ori te contrazic. Vedem ce se întâmplă la OMC cu cazurile de încălcare a regulilor sau cu cazurile de dumping. Ce facem atunci? Aplicăm regulile toți uh, cu un singur glas sau nu? Mă bucur de asemenea că ați spus că vă concentrați atenția și asupra altor continente, cum ar fi Africa sau vecinătatea Uniunii Europene. E clar că ar trebui să fie o prioritate evidentă în ceea ce privește comerțul, de aceea salut ce ați spus în legătură cu Tunisia, însă aș vrea să vă întreb uh, ce se va întâmpla și cu Ucraina. Politizarea comerțului, uh, iată, are consecințe clare. Rusia face presiune asupra um, Ucrainei și asupra OMC-ului pentru a schimba regulile. Deci cum vom pune noi în practică ceea ce propovăduim? Cum vom susține acest sistem într-o situație atât de dificilă, niște vremuri atât de dificile? Thank you, Commissioner. I also want to... Helmut. Mulțumesc, Domnul comisar, și eu vă mulțumesc pentru noua abordare de a avea negocieri permanente cu noi, Comisia de Comerț Internațional a Parlamentului European. E o ocazie bună pentru a ne concentra tocmai asupra problemelor celor mai arzătoare. Și noi discutăm acest uh, subiect în mijlocul unei crize din Uniunea Europeană. Încă nu s-a terminat problema Greciei. Noi trebuie să ne asigurăm că există o coerență între politicile comerciale și politica economică în general. Trebuie să vedem în ce măsură comerțul poate duce la dezvoltarea durabilă a economiilor naționale și acest lucru e valabil și pentru UE, dar și pentru țările noastre partenere. Într-un anumit fel am fost plăcut surprins de faptul că nu ați menționat termenul Europa globală. Era unul din termenii folosiți în fosta strategie comercială și e încurajator faptul că dumneavoastră vorbiți despre sistemul multilateral de politici comerciale, despre nevoia de a face față noilor provocări, cum e schimbarea climatică sau situația mediului ați vorbit și despre ocazia de a eradica sărăcia și întrebarea mea se va referi tot la aceste lucruri. Dacă în trecut, chiar înainte ca Uniunea Europeană să aibă tratatul de la Lisabona, statele membre aveau politici bilaterale, acorduri comerciale bilaterale. Dar noi n-am reușit nici în numele Uniunii Europene să radicăm uh, sărăcia sau să soluționăm uh, runda de negocieri de la Doha. N-am reușit asta în 15 ani. Noi nu am reușit ca sistemul multilateral de comerț să funcționeze în beneficiul cetățenilor. Întrebarea e ce șanse credeți ce șanse credeți că există ca statele ă, membre UE să sprijine politica dumneavoastră, așa cum ați conturat-o dumneavoastră? Și vă mulțumesc de asemenea că ne implicați și pe noi și că vreți să implicați și opinia publică la redactarea comunicării dumneavoastră. E important să avem consultări deschise, să avem o contribuție cât mai largă Ziua Internațională a Comerțului, de exemplu, a fost un bun punct de plecare, după părerea mea. Și, în ultimul rând, ați menționat probleme de natură geografică. Poate că ne puteți da mai multe detalii în legătură cu Europa de Est, țările vecine din estul Europei sau țările din Asia Centrală, Federația Rusă și așa mai departe. Cum și în ce situații putem colabora noi cu aceste state? Cum putem face noi ca prin comerț să depășim crize și conflicte în această regiune? Și vedeți aici o coerență față de alte aspecte din uh, politica externă a Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Janic. Madame la commissaire, vous avez parlé Doamnă comisar, ați vorbit în introducere, cred, despre schimburile pe care le-ați avut cu mai multe grupuri politice. Doamna Mosca vorbea despre comunicare, de exemplu, și cred că lucrurile au fost organizate pentru că noi nu am fost consultați în legătură cu această comunicare. Colegii mei um, vor interveni în legătură cu strategia Însă, în ceea ce mă privește, eu trebuie să spun că astăzi nu sunt foarte mulțumit de ceea ce este Europa. Cred că noi trăim niște clipe foarte sumbre ale Uniunii noastre. O Uniune care aproape, probabil nu mai este o Uniune ă, europeană, ci o Uniune a națiunilor, o Europa a națiunilor. Și cred că niciodată până acum nu m-am, n-am fost construit pe cinism, pe contabilitate, pe umilință. Cred că pentru prima dată acum anumite țări de 60 de ani încoace au jucat, au ajuns la o formă de deconstrucție a Uniunii Europene. În fond, atunci când vedem ce se întâmplă și mă gândesc și la agenda comercială, Grecia va avea cooperare reg- reglementată, experții vor spune chiar înainte ca factorul legislativ să se exprimă, să se exprime dacă uh, o va face așa cum trebuie. Când se gestionează o agenda europeană bazată pe austeritate și asfixie economică, politica este orientată spre obținerea unor soluții Iată de ce astăzi, mai mult decât oricum, oricând, sunt profund șocat, sunt extrem de deranjat de ceea ce se întâmplă, repet, în Uniunea Europeană, pentru că am uitat ce înseamnă solidaritate, am uitat ce înseamnă politică, suntem divizați între creditori și debitori și avem o agendă de comerț care este extrem de mercantilistă și trebuie să spun că acest lucru nu mă liniștește absolut deloc. Este în Europa o mișcare, o mișcare care e pe punctul de a câștiga, aceea de a trage Europa de picioare în adânc. Mulțumesc foarte mult, Fra Beghin. Grazie, președinte. Doamna Beghin. Ringrazio, signora comisaria, di essere venuta. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi pentru a ne vorbi despre viitoarea strategie comercială. E o zi deosebită. De obicei, când mă adresez dumneavoastră, vă vorbesc despre ce tip, însă, cum spunea și dumneavoastră, e bine să mai vorbim și despre alte teme și nu tot aceleași acronime. Eu cred, am încredere în importanța comerțului comerțul poate să afecteze viața oamenilor. Eu nu cred în protecționism, pur și simplu, și nu cred nici în uh, într-o concurență comercială extremă. Eu cred în respectul reciproc, eu cred în respectarea diferențelor dintre noi. Uniunea Europeană s-a Uh, fondat, s-a înființat pe comerț, practic. Comerțul ne-a dus la soluționarea conflictelor. În trecut am făcut-o pentru a putea depăși distrugerea adusă de război și cred că și acum putem profita de comerț pentru a depăși criza economică. Însă cred că trebuie să vorbim despre un comerț bazat pe reguli comune aplicate de toți partenerii noștri comerciali. Și pentru ca prin comerț avem un uh, instrument de dezvoltare, trebuie să vedem ce se întâmplă la OMC, cum funcționează această organizație, să vedem cum se fac acolo, cum se stabilesc categoriile de țări pentru a avea un spațiu mai mare pentru acordurile multilaterale în cadrul OMC. Deci trebuie să se încheie runda de la Doha, uh, să se încheie și negocierile privind comerțul cu bunuri verzi. De asemenea, în ceea ce privește durabilitatea aici, trebuie să se facă mari eforturi la nivel multilateral. Acum, la efect bilateral, trebuie să ne organizăm pentru a face față efectelor negative asupra tipului pe piața noastră. Deci să vorbim cu acele țări care ne pot ajuta să avem un acces la alte țări care uh, semnează un astfel de acord de liber schimb. De asemenea, ce se întâmplă cu negocierile întrerupte cu India? De asemenea, mai avem și problema celor doi cetățeni italieni deținuți în India și nu doar italieni, sunt și alți europeni care sunt arestați acolo. De asemenea, referitor la India, politica subvențiilor ar trebui să se încheie. Trebuie să creștem, practic, și producția noastră pentru acele țări. Eu nu cred că ar trebui să avem o confruntare cu aceste țări, însă trebuie să le dăm seama că de multe ori aceste țări vor încerca să folosească diferențele pentru a avea de câștigat ele. Deci să nu ne lăsăm dezbinați. Acum, o altă problemă. Etichetarea made in. Nu pentru că neapărat uh, am eu o atitudine aici protecționistă, nu, pentru că cetățenii trebuie să aibă certitudinea că ceea ce consumă ei a fost uh, produs cu anumite standarde, că partenerii noștri respectă niște standarde înalte. Și acum uh, reamintesc ce spunea colegul nostru Caspari, problema vamală, tarifele. Uh, am fost la Genova cu vicepreședintele FISA și am văzut uh, că trebuie revăzută problema practicilor vamale. Există probleme de supraveghere de la un port la altul în Uniunea Europeană și asta e o problemă ce trebuie soluționată. Și acum, comerțul reprezintă practic o mare de șanse, aș zice eu, pentru noi. Însă pentru a putea profita de pe urma acestor șanse, comerțul trebuie să fie sigur și solid. Deci clauzele de salvgardare trebuie revizuite. Nu întotdeauna ele au funcționat. Mă gândesc ca și la instrumentele de apărare comercială. Deci aici există mai multe de făcut. E clar, multe sunt de vor, multe avem de spus și, și mai multe de făcut. E clar că nu e ușor. Acum, domnul Ferrand. Ferrand. Monsieur le Président, Chers collègues, euh, Madame euh, le Commissaire. Dragi colegi, doamnă comisar, sunt un nou venit în această comisie și voi încerca să reprezint cât mai bine interesele Franței. Ați vorbit, doamnă comisar, despre consumator, ca și cum cetățenii europeni ar fi o marfă. Singura finalitate ar fi tratatul de liber schimb, TTIP-ul. Ați făcut alegerea pentru o politică comercială, pentru liber schimb și aș vrea să vă vorbesc exact despre ceea ce cred europenii despre acest subiect. Au fost două sondaje, unul mai vechi, unul mai recent, care demonstrează faptul că, mai ales la noi, în Franța, sfârșitul lunii începe de fapt la începutul lunii și că propunerile de acord pentru uh, liberul schimb sunt foarte uh, preocupante pentru consumator. Primul sondaj arată că francezii se opun în proporție de 70% liberului schimb și doresc o politică mai degrabă protecționistă. Ultimul uh, sondaj făcut de IFOP nu se referă doar la francezi, ci și la italieni, la spanioli, la germani. Acest uh, sondaj a fost făcut anul acesta, iar precedentul în 2011, dar ambele arată că cetățenii se opun acordurilor de liber schimb și mai ales se opun întoarcerii normelor, regulilor care existau anterior. Așa încât, domnule comisar, cum puteți justifica faptul că doriți o politică pentru liber schimb când cetățenii europeni se opun tocmai acestei politici? Din păcate, faptele nu ne dau dreptate. Uniunea Europeană, zona cea mai liberă din punct de vedere al liberului schimb, are rata cea mai mică de creștere la nivel mondial și aceasta de multă vreme. Prin urmare, strategia pe care ne-o propuneți este de fapt un eșec. Așa încât, doamnă comisar, Există mai multe întrebări care trebuie puse. Industria, agricultura vor fi oare victimele pe altalul uh, acestei politici sau poate acum vom opta pentru niște soluții care să se refere la supraviețuirea concetățenilor europeni. Avem nevoie de reguli. Dacă nu aveți, aș putea să vă propun eu două. Mai întâi în ceea ce privește viticultura. Știți că Comisia Europeană a revenit asupra drepturilor de uh, plantație. Astăzi există reguli precise în legătură cu acest domeniu în viticultură. Deci ne-am întors la aceste reguli pentru că ne-am dat seama că uh, Uh, există consecințe teribile pentru consumatorii europeni dacă nu facem așa în ceea ce privește cotele de lapte. Le-au fost liberalizate și cred că acesta este un eșec total pe care începe să-mi silțim acum în Franța datorită manifestărilor care au loc peste tot. E aproape un început de revoluție. Și vin la concluzie, domnule președinte. Ați spus, ați dorit o Europa cu 28 de membri. 28 este mult. Vreți și liber schimb cu Turcia, Ucraina, Tunisia, Marocul, Muntenegru, Moldova și uneori cu aceleași condiții care funcționează în cadrul Uniunii Europene. Până unde vreți să mergeți, doamnă comisar? Care sunt astăzi uh, interesele cetățenilor europeni față de această extindere uh, mascată? Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dragi colegi, mai am 8 persoane înscrise pe lista și vreau să vă rog să vă limitați la un minut Uh, astfel încât toată lumea să poată participa la dezbatere. Începe domnul Valesa. Mulțumesc. Doamnă comisar, referitor la statutul uh, economiei uh, chineze ca economie de piață, după părerea mea, este un butoi de pulbere pentru industria europeană și sper că sunteți conștientă de acest lucru. Deci am o întrebare specifică. Ne mândrim cu faptul că avem taxe scăzute, că suntem deschiși față de servicii mm, și pentru piețele de achiziții publice. Uniunea Europeană e piața cea mai mare și cea mai deschisă din lume, însă dacă privești lucrurile din perspectiva noastră și din perspectiva modului în care noi concurăm cu China, India, Brazil sau Rusia, se pare că importatorii sau exportatorii noștri întâmpină greutăți în a intra pe piața din China și mai ales din Brazilia. Din comunicarea, din declarația dumneavoastră, înțeleg că soluția dumneavoastră e o liberalizare și mai mare a comerțului. Deci mai multe acorduri de liber schimb cu Mercosurul, acorduri de investiții cu China, de exemplu. Deci oferiți, văd că stimulente, însă cum se întâmplă și cu partea cealaltă a sancțiunilor? Vă gândiți, de exemplu, la închiderea pieței europene pentru oferte de achiziții publice sau de servicii din țări care nu își deschid, care nu ne oferă deci aceeași reciprocitate pentru produsele noastre. Bineînțeles, bineînțeles, totul trebuie menținut în cadrul uh, OMC-ului. Întrebarea mea v-ați acordat uh, un termen limită, vă gândiți, de exemplu, la o eventuală închidere a piețelor noastre față de aceste țări? Jud, mulțumesc. Aș vrea să reiau comentariile făcute de unii colegi. Și anume, salutăm faptul că avem un proces transparent și deschis. Mă scuzați, vocea mea asta e o gripă după negocierile la TTIP. Am două întrebări. Prima, Ziua Politicii Comerciale, un eveniment util și interesant care face parte din acest proces deschis. Directorul ajunct um, de la DG3 a spus clar uh, la evenimentul la care am participat și eu că faptul că există din ce în ce mai multe acorduri uh, uh, bilaterale subminează practic negocierile la OMC și uh, distruge încet încet multilateralismul. Deci cum putem face noi ca acest cadru multilateral să se mențină, să existe în continuare? De asemenea, salut faptul că dumneavoastră plasați valorile europene și uh, dezvoltarea durabilă în miezul agendei dumneavoastră. Înseamnă asta că ne vom schimba uh, Uh, perspectiva, că nu vom, face, nu vom avea doar un model cu presiune între omologi, vom trece la un alt model diferit de doar declarații uh, răsunătoare. Vom trece într-adevăr la niște politici concrete care să îmbunătățească viața oamenilor de rând de pe această planetă. Mulțumesc, Emma. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că ați venit aici în această după amiază. Mă bucur și eu să văd că pentru dumneavoastră valorile sunt prioritate și piețele deschise reprezintă o valoare și faptul că trebuie să fii deschis față de restul lumii. Și în ciuda comentariilor făcute de unii colegi, nu putem trăi practic într-o bulă. Globalizarea e o realitate și trebuie să-i facem față, deci trebuie să reacționăm la ce se întâmplă în jurul nostru așa cum trebuie. Dumneavoastră spuneați că trebuie să simplificăm uh, mediul de comerț. Da, și niște reguli mai simple ne-ar ajuta. De asemenea, eu aș vrea să văd niște termene limită, niște ținte clare pentru ce vrem să facem. Am stat la masa negocierilor, acum aștept să se încheie aceste acorduri și vreau să se treacă de la registrul speranțelor uh, exprimate la ceea ce se întâmplă concret. Și putem schimba lucrurile și prin limbajul pe care îl folosim. Ar trebui să fim mult mai fermi și mai încrezători și să dăm dovadă de mai mult angajament atunci când vedem, când vorbim despre angajamentele noastre comerciale. Mă bucur că ați menționat Australia și Noua Zeelandă. Mi-aș dori deschidere și față de Mexic și Chile. Și privind către alte continente, sper să aveți rezultat, să aveți uh, mijloacele necesare pentru a face fața tuturor acestor provocări. Însă acum aș vrea de asemenea să știu ceva concret. Când vom face față și altor probleme pe care le putem soluționa prin comerț, și anume eradicarea sărăciei? Cele două sunt strâns legate. Dacă vrem creștere și slujbe și dacă vrem să eradicăm sărăcia în lume, atunci avem răspunderea de a da frâu liber comerțului. Da, apare și we can, nu numai uh, we will. Vorbim și de schimbăm registrul semantic. Domnul Büchner. Comisarin Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit uh, la această dezbatere. Și vreau să fac legătura cu ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Dumneavoastră spuneți că comerțul crește productivitatea, ceea ce este corect, dar productivitatea, creșterea productivității nu înseamnă în mod automat mai multe locuri de muncă, din potrivă. Teoria economiei neoliberale presupune anumite elemente, cum ar fi ocuparea completă, care nu uh, sunt îndeplinite. Și am văzut exemplul Mexicului, uh, unde două milioane de locuri de muncă au fost pierdute. Cum vreți să vă asigurați că acest lucru nu se va întâmpla și la noi? În al doilea rând, ați vorbit despre faptul că noua politică comercială va uh, promova democrația și drepturile omului. Până acum, acest lucru nu ne-a reușit. Și să vă dau doar un exemplu dintre multe, Sahara Occidentală. Aici uh, nu am reușit, prin relațiile comerciale, să obținem vreo îmbunătățire a situației. Uh, în ceea ce privește democrația, trebuie să vă spun că această formă specială a cooperării în materie de reglementare, care se găsește în negocierile uh, TTIP, de exemplu, reprezintă chiar o pierdere substanțială în domeniul democrației. Cum veți aborda situația? Mulțumesc, domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Două subiecte. În primul rând, m-am bucurat foarte mult să văd că Uh, vom începea discuțiile și despre Tunisia. Mi-aș dori să aprofundăm mai mult lucrurile. Tunisia e una din puținele țări arabe din zona mediteraneană care poate să aibă un sistem cu adevărat democratic. E nevoie de un plan Marshall pentru Tunisia, o țară mică pe care nu putem să o lăsăm de izbeliște, nu putem să permitem uh, ca Tunisia să ajungă într-o situație foarte dificilă. Uitați-vă cu ce riscuri se confruntă această țară. Să nu uităm că Tunisia e un exemplu și pentru alte țări. Un al doilea subiect. Mi-a făcut mare plăcere să vă aud vorbind despre drepturile omului, despre faptul că în diferitele acorduri liber schimb veți introduce problema drepturilor omului. Să mă întreb, cum putem noi să uh, concurăm cu țări care nu respectă drepturile omului? China. Din câte știu eu în Africa, mi se tot spune că noi, bineînțeles, cerem uh, să se organizeze concursuri, impunem anumite exigențe, să China nu are astfel de standarde. China face un dumping de mediu, un dumping social acolo și nu e ușor să fii concurentul Chinei. Deci ce strategie vom avea noi față de China pe viitor? Mulțumesc. La comisar pour uh, Mulțumesc, doamna comisar, pentru explicațiile pe care ni le-ați dat și aș avea patru întrebări. Prima, avem șansa ca parlamentar care lucrează în diferite comisii uh, să intervenim în diferite uh, domenii, cum este mondializarea acum. Comerțul poate fi pozitiv, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea și nu contestăm acest lucru. El creează și nevoi de adaptare, de pregătire, de reglementare, și prin urmare să nu spunem acest lucru nu ar fi foarte bine. Problema pe care, întrebarea pe care o pun eu este, suntem o regată ca europeni să înfruntăm toate tipurile de uh, negocieri, politicile noastre industriale sunt pregătite, suntem gata ca politici industriale, cred că nu putem să ne gândim la dezvoltare europeană doar prin comerț. Trebuie să avem și investiții în alt în ceilalți piloni ai dezvoltării. Ar fi poate interesant să avem o dezbatere într-o zi cu comisarii care lucrează în domeniul celorlalte politici, să vedem cum anume comerțul și celelalte politici pot să conlucreze pentru ca să devenim mai puternici față de dezvoltarea europeană propriu-zisă. A doua întrebare se referă la uh, PMA nu am văzut în intervenția noastră problema legată de coerența politicilor. Cum anume politica de dezvoltare și politica comercială pot merge mână în mână. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că astăzi politica comercială și modul în care PMA-urile au fost negociate nu merg în aceeași direcție, ci că mai degrabă se opun politicii de dezvoltare care a fost influ- influențată, susținută de Comisia Europeană, care este de fapt situația exactă. A treia întrebare. Să vorbim mult despre politica comercială în cadrul reglementării conflictelor. Aș dori să abordez o singură problemă, cea cu Israelul. Nu ați abordat în textul, în intervenția dumneavoastră această problemă și cred că comerțul trebuie să ne ajute în dezvoltare, în dezvoltare reciprocă, mutuală, dar în același timp trebuie să fie un instrument care să ne permită să realizăm pacea în diferite regiuni. Și acordul de pace cu Israelul este o cale de a merge spre uh, Uh, ameliorarea situației în regiune. A patra întrebare, uh, valorile europene pe care pretindeți că le de, uh, apărați, oare ar trebui să acceptăm pe teritoriul european toate producțiile improprii consumului. Când spun acest lucru, nu mă gândesc doar la protecția sănătății cetățenilor europeni, ci la protecția sănătății tuturor, care sunt propunerile noastre în legătură cu trasabilitatea obligatorie, care ne permite să nu mai alimentăm diverse conflicte. Mulțumesc! Uh, chairman, thank you. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat și vă mulțumesc și pentru dialogul cu comisia noastră. N-am, am doar un minut la dispoziție, deci nu pot să insist prea mult. Vă mulțumesc pentru deschiderea de care dați dovadă. Negocierile sunt esențiale, dar și dialogul în această lume a comerțului. Trebuie să negociem cu partenerii, dar să dialogăm între noi, între părțile europene. Și aveți dreptate, noua strategie comercială ar trebui să ofere un instrument de promovare a valorilor noastre, ar trebui să fie transparent și deschis. Și mă scuzați că poate spun ceva ce toată lumea știe. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm și pe comerț, să discutăm despre promovarea intereselor economiei europene, a industriei europene. Trebuie să apărăm valorile și interesele uh, companiilor noastre, IMM-urilor noastre. De acord cu simplificarea uh, acordurilor de liber schimb uh, bilaterale, în general, tratatele bilaterale ar trebui simplificate și ar trebui să vedem ce se întâmplă și cu tratatele bilaterale de investiții între state, care acum, între timp, au devenit membre UE. Și, în ultimul rând, așteptările pe care le are Comisia noastră în legătură cu decizia privitoare la Taiwan. Poate că de la dialog ar trebui să trecem la negocieri cu Taiwan. Mulțumesc. Ima. Gracias, președinte. Inma. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Viitorul politicii comerciale va depinde de capacitatea tuturor instituțiilor europene de a explica cetățenilor și de a-i convinge pe cetățeni că ceea ce facem noi le va îmbunătăți nivelul de trai la noi, în interiorul granițelor noastre și în afara acestora, în funcție de ce semnăm cu alți uh, parteneri. E important să știm ce politici vrem să avem. Sunt de acord cu dumneavoastră, transparența e fundamentală. Însă, pe lângă transparență, sunt importante studiile de impact ex ante și ex post pentru a ști cât de mult afectează politicile comerciale, ce rezultate au acestea pentru a putea să le îmbunătățim. De asemenea, atunci când faci politică. Trebuie să implici pe cei care vor beneficia de pe urma acestor politici. Și am învățat mult din greșelile comise la negocierile cu TTIP și știm ce ne rămâne de făcut. Acum, în legătură cu ce fel de politică comercială trebuie să avem. Așa cum ați spus dumneavoastră pe mine dreptate, politica comercială e un instrument pentru creștere și pentru slujbe de calitate, însă Trebuie să există o coordonare și cu alte politici pentru a stimula creșterea, politica industrială și cea tehnologică, mă gândesc. N-are rost să elimini bariere comerciale când firmele noastre nu sunt în stare să concureze și să aibă acces la piețe mai mari. De-aia e fundamentală o politică care să consolideze standardele de muncă, de mediu și de drepturi ale omului. Și de aceea e foarte important să se facă acel follow-up de-aia vreau să știu cum veți asigura coordonarea cu alte politici și cum vom uh, asigura într-adevăr că capitolele privind durabilitatea sunt respectate. Doamna Keller. European values we're going to transport. Mulțumesc. Uh, da, uh, într-adevăr, după acest weekend nu știu cum stau lucrurile cu politica noastră comercială, dar vreau să pun o întrebare constructivă care merge în direcția celor spuse de Jude. Referitor la multilateralism, a spus că este foarte important. Ce măsuri concrete veți lua pentru a revitaliza multilateralismul. Presupun, eu spun că plurilateralismul nu este același lucru cu multilateralismul, ci toate acordurile uh, bilaterale și plurilaterale uh, pierd uh, un lucru de care am auzit mult în acest weekend și anume încrederea. Uh, deci ce vreți face concret pentru a susține multilateralismul din partea Uniunii Europene? Mulțumesc și nu ultimul, dar nu cel din urmă, domnul... Domnul Mato, mulțumesc. Acum, Spania, Franța, Portugalia sunt uh, țări și bine recunoscute și implicate. Noi întotdeauna am cerut uh, studii de impact în legătură cu efectele acordurilor bilaterale, mai ales în aceste regiuni uh, ultraperiferice, deci din cele trei țări menționate. Deocamdată nu știu dacă s-a făcut un astfel de studiu. Se vor face astfel de studii pe viitor și dacă concluzia va fi că efectele sunt negative în regiunile ultraperiferice, eu sper că din partea Comisiei să se propună niște măsuri. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Doamnă comisar, acum aveți ocazia de a răspunde la foarte multe întrebări. Purpose of being here today before uh, the, the, the report is, is... Mulțumesc. Sigur că Tocmai acesta este scopul vizitei mele, să ascult opinia dumneavoastră. Nu avem toate răspunsurile astăzi, dar scopul acestei comunicări este acela de a arăta modul în care comerțul poate să îmbunătățească viața oamenilor din Europa, dar și din afara Europei, de a îmbunătăți economia, locurile de muncă, investițiile, dar vedem și comerțul ca instrument de promovare a valorilor și politicilor noastre eh, și Sigur că dorim să facem uh, toate aceste lucruri într-un mod mai strategic, mai coerent. Uh, lucrăm în diverse grupuri de lucru pentru a ne asigura că comerțul, politica externă um, și celelalte politici europene sunt mult mai strâns coordonate. Sigur, comerțul nu poate să crești, creeze pace în Orientul Mijlociu sau să se asigure că sunt respectate drepturile omului în alte uh, Uh, locuri, dar poate să aducă o contribuție și vrem să vedem cum putem să consolidăm rolul comerțului. În ceea ce privește multilateralismul, menționat de domnul uh, Caspari și alte persoane, da, multilateralismul este foarte important. Ce facem concret, cum ne-a întrebat doamna Keller și alții? În momentul de față, pe termen scurt, încercăm să dăm tot uh, sus toată susținerea domnului Azevedo pentru a încheia runda de la Doha. Ehm, noi colaborăm foarte strâns și facem toate eforturile împreună cu secretariatul și cu toate părțile din întreaga lume pentru a ajunge la o agendă pe care să putem să ne punem de acord cu toții. O agendă care să pune accentul pe simplificare, un alt nivel de ambiție care a ieșuat acum 15 ani e ultima șansă. Dacă nu reușim la Nairobi, cred că runda de la Doha va Uh, fi moartă, ceea ce va fi foarte, foarte dureros. Deci vom face, vom face tot ce putem pentru a evita acest lucru. Și încercăm să aducem acordurile plurilaterale în interiorul OMC, um, încurajând membrii acordului cu bunuri verzi, de exemplu, uh, să Geului uh, și vom colabora foarte strâns cu domnul Azevedo și cu alții aliați pentru a încerca să definim un acord post-Doha pentru a vedea cum putem să folosim mai bine OMC-ul. Um, din păcate, OMC-ul nu a fost capabil să își facă uh, datoria la nivelul la care ne așteptam. De-aia există atât de multe acorduri bilaterale. În ceea ce privește TTIP-ul, da, domnule Caspari, sigur, americanii au uh, urmărit cu mare atenție munca Parlamentului European. Sunt sigur că au citit rezoluția dumneavoastră Uh, până în cele mai mici detalii. Uh, vom începe runda de negocieri de astăzi și probabil că acest text al Parlamentului European va fi menționat, dar mă voi întâlni cu ambasadorul uh, Froman înaintea summitului și vom discuta acest lucru. În ceea ce privește acordul CETA, suntem acum uh, în uh, faza finală de finisaj juridic. Uh, sperăm să putem să trimitem textul la traducere cât mai repede, astfel încât propunerea să se găsească pe mesele dumneavoastră și ale Consiliului la începutul anului viitor. Ați menționat mai multe țări. China. Aici facem pași către uh, un uh, acord de investiții, mai sunt progrese de făcut. Vietnamul, suntem foarte aproape de finalizarea negocierilor cu Vietnamul, nu pot să vă dau o dată precisă, dar suntem foarte aproape de final. Apoi, și relația cu Japonia se mișcă. Am avut summitul cu Japonia din luna trecută de la Tokyo și ei ne-am pus de acord cu uh, miniștrii și premierii să accelerăm uh, lucrurile astfel încât să obținem cât mai multe progrese până la sfârșitul acestui an. Uh, Taiwanul, menționată de dumneavoastră și de mai multe ori această țară, va fi menționată și în comunicare. Știu că Parlamentul are o opinie foarte fermă, cel puțin o parte dintre dumneavoastră, cum am putea să uh, uh înregistrăm progrese și în relațiile cu Taiwanul. Apoi, uh, în ceea ce privește tarifele vamale, punerea în aplicare a normelor europene se face în statele membre și aici colaborăm cu statele membre um, pentru punerea în aplicare a celor mai bune practici, pentru că ele pun în aplicare politica comercială și vrem să vedem cum putem să facem lucrurile mai coerente și în comunicare, dar și în munca pe teren. Și, într-adevăr, consolidarea uh, Um, practicilor vamale este importantă pentru a facilita uh, situația comercială și aici acordul cu Bali este un exemplu bun. Doamna Mosca, ați pus accentul pe accesibilitate și pe transparență. Obiectivul nostru este ca această strategie să fie Uh, accesibilă unui public mai larg, nu doar uh, specialiștilor din domeniu sau celor foarte interesați, chiar dacă nu va fi un bestseller, să poată fi înțeleasă de uh, toată lumea. Deci este important să implicăm cât mai mulți oameni. E nevoie de o transparență maximă și să încercăm să explicăm uh, normele comerciale la nivelul economiei globalizate în beneficiul consumatorilor. În ceea ce privește bunurile vezi, uh, Bunurile verzi pot să contribuie în negocierile privind uh, schimbările climatice și sper că vom putea să ajungem la un acord uh, care să fie inclus în uh, acordul de la Paris. Deci o listă de bunuri care să fie uh, exceptate de la taxele uh, vamale, bunuri și servicii care pot să ne ajute în, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Uh, Domnul Campbell, ați întrebat despre India. Președintele așa a spus că am avut o întâlnire cu ministrul la Paris acum o lună. Am spus că negociatorii șef se vor întâlni în august pentru a face un inventar al situației, pentru a vedea ce modalități sunt de uh, a atinge progrese. Știm că situația este dificilă, toată lumea este foarte sinceră în acest sens, dar sper că măcar vom avea o reuniune constructivă și cu mare plăcere voi reveni în fața dumneavoastră, dumneavoastră ca raportor și în fața comisiei pentru a vă spune care au fost discuțiile. În ceea ce privește Australia și Noua Zeelandă, am avut multe contacte cu reprezentanții acestor țări pentru a vedea cum stau lucrurile. Sigur că vrem să ne aprofundăm relațiile cu aceste țări, dar înainte să lansăm negocierile pe marginea unor acorduri, trebuie să ne asigurăm că avem același nivel de ambiție. Acest proces este în derulare și sper că vom putea să facem o propunere uh, în cadrul comunicării din octombrie. Doamna Șache, da, cum putem să ne promovăm uh, valorile. E un seminar în sine. În orice caz, obiectivul comunicării este de a ne forța să gândim într-o manieră mai strategică în acest sens. Uh, cum a spus domnul Campbell și doamna McClark, uh, comerțul este un instrument economic foarte important. Dar cum putem să ne asigurăm că avem o colaborare între politica comercială și politica externă pentru a promova dezvoltarea într-o direcție care să fie uh, să corespundă valorilor noastre și avem nevoie de uh, un rol de conducere mai important. Parlamentul uh, acesta susține foarte puternic Comisia pentru Comerț, dar în multe țări comerțul este un domeniu de care se ocupă poate câteva persoane și cred că și parlamentele naționale trebuie să acorde mai mare atenție acestui subiect pentru că politica comercială este la vârful uh, agendei dezbaterilor publice. Și deci și dumneavoastră faceți efortul, dar și statele membre trebuie să uh, fie mai prezente în această dezbatere. Ucraina. Am avut o reuniune tehnică cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei pe marginea unor chestiuni concrete identificate ca fiind problematice în cadrul CESTA Vom analiza aceste rezultate, vom elabora un raport și vom avea apoi o reuniune politică cu cei doi omologi în septembrie. Așteptăm acum confirmarea datelor. Deci lucrurile merg înainte și în relație cu aceste două țări. Domnul Scholz, ați întrebat dacă statele membre acceptă acest lucru. Am avut mai multe reuniuni ale, două reuniuni ale Consiliului la care am discutat cu statele membre, care au avut posibilitatea să vină cu idei. Am vizitat multe state membre și colaboratorii mei de la DigiTrade au vizitat și mai multe state membre, deci am încercat să uh, includem cât mai multe părți în această discuție și sper ca toate dorințele să se regăsească în comunicarea finală. Și apoi, în ceea ce privește prioritățile geografice, sigur că nu putem să trecem prin toate țările din lume, pentru că lucrurile se schimbă și trebuie să ne adaptăm. De aceea, doar câteva zone geografice vor fi menționate. Uh, Sigur că și, problem, și resursele sunt o problemă, ceea ce nu exclude inițiative și în alte țări sau în alte regiuni. Cred că multe dintre lucrurile pe care le-ați spus astăzi, eh, apropo de Grecia cel puțin, nu intră în eh, discuția pe care o am eu cu dumneavoastră, însă uh, vreau să menționez valorile, democrația, importanța unei coerențe mai mari pentru politica noastră de comerț exterior, pentru ameliorarea condițiilor de viață din țările din lumea a treia. Iată de ce cred că împreună vom putea consolida aceste lucruri. Puteți să discutați și cu colegii dumneavoastră, pentru că de multe ori ați dat idei foarte bune. Și vom vedea cum vom introduce aceste idei în comunicatul final. Doamna Pigin. I uh, answered some of the... Cred că am răspuns la câteva uh, chestiuni legate de multilateralism deja și modul în care încercăm să includem bunurile vers și acordul TISA în cadrul OMC-ului și cum încercăm să gândim o agentă post-Doha, post-Bali. Sigur că acum ne focalizăm efortul asupra unei reuniuni de succes la Nairobi Standardele și normele de origine la care ați făcut trimitere și care îngrijorează multe persoane în Europa sunt uh, subiecte care ar trebui să fie tratate în cadrul OMC. Și de aceea ar fi foarte bine ca aceste puncte să fie readuse pe agenda multilaterală. Există o diferență de puncte de vedere. Eu cred că piețele deschise și piața comercială sunt puncte pozitive pentru Europa și pentru toate țările din lume, însă trebuie bine gestionată această problemă, aveți dreptate. Problema legată de agricultură, de cotele uh, de lapte. Uh, sunt uh, probleme care țin de competitivitate și toată lumea poate beneficia în cadrul acordurilor de comerț. Putem uh, discuta asta și în acordurile TTIP și cu Japonia. Ați vorbit de asemenea despre cele două sondaje care au fost efectuate, dar sunt și alte sondaje care arată că politica de comerț exterior reprezintă un, subie- un succes. Este o politică introdusă în tratatul nostru și care ne-a dat mandatul celor 28 de state membre. Prin urmare, Comisia urmează recomandările și eu împărtășesc această idee că piețele deschise reprezintă un lucru bun pentru Europa, pentru cetățeni și pentru consumatori. China issue. The... Uh, Domnul Vales a, ați întrebat despre China. Într-adevăr, e o chestiune complicată pe care o analizăm acum intern în comisie. Uh, dacă China va fi scoasă de pe listă, nu este de, doar decizia Comisiei. Voi vom face, noi vom face o propunere către Parlament și Consiliu, va fi o propunere comună, dar Ă, încă reflectăm la nivel intern în comisie asupra acestor probleme. Știu că și dumneavoastră veți dezbate ă, subiectul la Parlament. Cred că am răspuns deja întrebările referitoare la OMC. Exact ă, asta încercăm să coordonăm mai bine politica comercială și politica de dezvoltare pentru a asigura consecvența, mai ales în relația cu țările în curs de dezvoltare. Eu colaborez sens cu colegul meu, domnul Mimicea, pe acest subiect. Cred că a fost o propunere uh, de a invita mai mulți dintre comisarii, comisarii implicați. O propunere excelentă, dar sigur că deci este dumneavoastră. Unii ați făcut trimitere la Tunisia. Uh, în această săptămână, mai mulți comisari vom discuta modul în care putem să colaborăm mai bine pentru a susține um, sectoarele um, comercial, uh, educație, Uh, de reconstrucție în Tunisia. Um, încercăm să colaborăm, deci, în această direcție. Uh, acum, deschiderea piețelor, cred că am răspuns uh, la această întrebare. Nu pot să vă dau un termen astăzi, dar facem eforturi. Nu veți vedea date în comunicare, pentru că e important să avem acorduri bune și nu acorduri rapide un acord privind Japonia, Vietnamul. Uh, vrem acorduri pe care statele membre și dumneavoastră să le acceptați. De aceea e greu să fixăm date exacte, dar încercăm să nu tărăgănăm lucrurile mai mult decât uh, e absolut necesar. În ceea ce privește beneficiile comerțului, uh, acestea trebuie să fie simțite de toată lumea și de aceea am spus că punerea în aplicare este importantă colaborarea mai strânsă cu statele membre și cu dumneavoastră pentru a ne asigura că acordurile sunt puse în aplicare am spus că și uh, cu IMM-urile colaborăm pentru a ne asigura că acestea beneficiază de pe urma acordurilor comerciale și apoi mai avem instrumente comerciale, normele OMC și diverse instrumente uh, prin care să um, facem presiune asupra statelor uh, partenere pentru punerea în aplicare. La TISA am răspuns. Tunisia, Taiwan. Da, cred că am răspuns și aceste întrebări. Doamna Keller ne întreba ce facem concret pentru a promova multilateralismul. Cred că v-am răspuns. Deci cred că am răspuns la toate întrebările, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste idei uh, fantastice, pentru contribuție dumneavoastră și dacă îmi permiteți, domnule președinte, vreau să vă urez dumneavoastră echipei și uh, eurodeputaților uh, o vară plăcută, dacă nu ne mai reîntâlnim înainte de vacanța de vară. Vă mulțumim! And I think everybody, and uh, I guess you also. Cred că uh, da, uh, cu toții ne bucurăm că va urma vara, avem nevoie de odihnă și cred că și dumneavoastră. Uh, deci rămânem, uh, păsăm legătura în continuare și ne vom reîntâlni după vacanța de vară, doamnă comisar. Uh, Good. Perfect. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 5. Bun, trecem la punctul următor de pe ordine de zi, punctul 5, aderarea Ecuadorului la acordul comercial dintre Uniunea și statele uh, membre, pe de o parte Columbia și Peru, pe de altă parte a fost uh, încheiat uh, dezbaterea, negocierea în iunie 2014, parafat pe 12 decembrie 2014 și acum e vorba de uh, intrarea în vigoare uh, de transpunerea în realitate a acestui uh, uh, a accesului uh, Peru la acest acord și îi dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Care este situația de pornire? Uniunea Europeană a încheiat un acord plurilateral cu Peru și cu Columb. După cum știm cu toții, consimțământul Parlamentului European la acest acord a fost nesigur multă vreme pentru că era nevoie de pași concreți pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului, situația socială și protecția mediului în această regiune. Aderarea Ecuadorului la acest acord nu modifică aceste obiective. Din potrivă, acordul este un moment foarte bun pentru a verifica dacă uh, Uh, acordul corespunde așteptărilor noastre în perspectivă economică, dar și în perspectivă comercială. Până în momentul de față, uh, Comisia uh, ne-a prezentat rapoarte care, din păcate, se află mult sub așteptările noastre. Eu mă bucur că Guvernul Ecuadorului împărtășește opiniile noastre și de aceea m-a bucurat scrisoarea uh, ministrului uh, peruvian care ne asigură că și guvernul uh, din Peru are aceeași obiective ca și noi. Și îmi dau seama că prin acest acord cu Columbia și Peru s-a creat o competiție Uh, importantă la nivelul exportului pentru Ecuador. Um, rezoluția noastră nu dorește să amâne acest uh, proces, însă responsabilitatea noastră ca Parlament European este aceea de a arăta Comisiei Europene și statelor membre uh, unde este nevoie de măsuri suplimentare pentru ca acest acord să devină mai eficace, astfel încât să fie în beneficiul populației din uh, ambele părți. De aceea, solicităm Comisie să ne prezinte rapid o analiză cuprinzătoare cu privire la punerea în aplicare și a uh, efectelor acordului. Guvernul din Ecuador, guvernul din, guvernului din Ecuador îi cerem să uh, profite de experiența Columbiei și Peru pentru a lua măsurile care au fost luate în Columbia și Peru și pentru a vedea cum poate să-și îmbunătățească situația așa cum au făcut-o celelalte țări andine. E nevoie de o evaluare mai detaliată a acestui acord. Până acum ne-am dat seama că extinderea exporturilor agricole către Columbia și Peru și extinderea activității uh, uh, în domeniul mineritului, e bine, aceste elemente au efecte negative pentru micii uh, agricultori, pentru uh, populațiile indigene, dar și pentru mediu. Rezoluția recomandă, deci, ca împreună cu guvernul din Ecuador să se ia măsuri proactive pentru combaterea acestor efecte. M-aș bucura dacă guvernul uh, ecuatorian ar uh, folosi expertiza pe care o are pentru a veni cu un catalog de măsuri um, însoțitoare pentru acest acord pe care să le poată pune în aplicare cu susținerea Uniunii Europene. Și de asemenea, în dezbaterea publică ar fi foarte important să se menționeze aceste uh, probleme. Pentru că știm că nu toți actorii din politica comercială uh, privește cu, uh, nu toți actorii privesc cu ochi buni normele suplimentare pentru protecția mediului și a drepturilor sociale. Noi susținem inițiativa Ecuadorului în cadrul uh, ONU de a încerca să uh, adopte o convenție care, prin care să se reglementeze comportamentul uh, uh, marilor întreprinderi uh, care uh, investesc și care au activitate comercială sau în domeniul mineritului în uh, aceste țări. Este important să ne aducem aminte uh, cât de mult am susținut uh, proiectul uh, Yasuni ITT, care, din păcate, a eșuat. Deci ar trebui să reflectăm acum asupra modului în care astfel de idei de perspectivă pot să fie puse în aplicare în realitatea comercială și economică în interesul oamenilor și al mediului. Și cred că acesta ar fi un uh, orizont uh, uh, foarte concret în lumina conferinței care va, avea loc la Paris la sfârșitul anului și cred că ar putea aduce, am putea aduce o contribuție cu această reflexie. Um, noi vrem să spunem foarte clar că și în Europa și în alte regiuni mai este muncă de făcut pentru a îmbunătăți situația situația în ceea ce privește drepturile uh, lucrătorilor, drepturile sociale și um, situația mediului. Vreau să mulțumesc uh, reprezentanților din Ecuador și Comisiei pentru multele dezbatere aprofundate uh, prin care am reușit să înțelegem cum stau lucrurile și care sunt problemele aferente aderării Ecuadorului la acest uh, acord. Vreau să mulțumesc și reprezentanților uh, lumii de afaceri, dar și societății civile, ONG-urilor din uh, Ecuador. Și de asemenea vreau să mulțumesc și co-raportorului pentru Columbia și Peru, domnul Fisas, și tuturor uh, colegilor. Aștept acum intervențiile colegilor. Mulțumesc, domnul Fisas. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Helmut Scholz a spus că în iunie anul trecut s-au încheiat negocierile pentru acordul comercial între Ecuador și Uniunea Europeană și s-au încununat cu succes, s-au încheiat cu succes. Negocieri pe care Ecuador le abandonase în anul 2009. Deci noi am salutat faptul că Ecuadorul a acceptat acest tratat, acest acord, a fost o veste bună pentru ambele părți. Iar acum discutăm despre propunerea de rezoluție a Parlamentului în legătură cu accesul Ecuadorului la acest acord, pe lângă avizul conform și um, acordul prin clauza de salugaldare, deci asta va încheia procesul de aderare a Ecuadorului la acest acord. Și mulțumesc domnului Scholz pentru munca făcută la această propunere de rezoluție, însă aș avea totuși câteva comentarii în legătură cu aceasta. În primul rând, să nu uităm că e o rezoluție în legătură cu includerea Ecuadorului în tratatul comercial cu Columbia și Peru. Nu e vorba de o revizuire a modului de funcționare a acestui tratat cu Columbia și Peru. Pentru asta avem grupul de monitorizare care se ocupă de asta între punctele 11 și 22 din rezoluție se face o analiză a situației din Ecuador din punct de vedere politic sau al mediului înconjurător. După părerea mea, nu așa are rostul o astfel de analiză. Deși avem perspective diferite, eu cred că rezoluția ar trebui să se concentreze pe evaluarea acordului în sine. Însă mi-ar plăcea să se facă o analiză în legătură cu conținutul economic al acestui acord. Poate să discutăm despre diferitele avantaje și beneficii atât pentru Europa cât și pentru Ecuador. Ecuador. Și aș avea și o întrebare pentru domnul Scholz. Eu nu înțeleg dacă dumnealui propune sau nu o faie de parcurs uh, pentru Ecuador. Aș vrea lămuriri în această privință. Aș vrea de asemenea să subliniez că există multe lucruri asupra cărora avem practic aceeași părere și eu cred că grupul nostru ar putea accepta textul cu puține modificări. De exemplu, suntem complet de acord în ceea ce privește bananele. După cum știți, Ecuadorul este unul din principalii producători de banane. Capacitatea sa de export uh, ar putea fi o amenințare pentru produsele noastre europene, iar Helmut, sunt de acord cu tine că trebuie respectate uh, contingentele pentru exporturi uh, care sunt înscrise în acord. E important de asemenea ca din partea Comisiei Europene să primim informații uh, actualizate în legătură cu cantitățile de importuri de banane și asta în timp util. De asemenea, sprijinim punctul 28 cu condiția ca tu să deci ei uh, angajamentul să citești toate procesele verbale și să ne rezum nouă ce se întâmplă. Acestea fiind spuse, aștept să începem lucrările la această rezoluție. Grupul nostru, bineînțeles, uh, va sprijini uh, pe deplin aderarea Ecuadorului la acest tratat comercial. Mulțumesc! Mulțumesc. Pentru socialdemocrație eu sunt raportorul din umbră și pot să mă alătur ce spuse de colegul meu. Într-adevăr, și din punct de vedere politic și economic, trebuie să susținem uh, aderarea și o vom face. Cred că proiectul de rezoluție a lui Helmut Scholz aduce elemente importante în dezbatere pentru acest proces și merge pe aceeași linie cu rezoluția pe care am adoptat-o uh, pentru Columbia și Peru. Și întrebările de, menționate la punctele 2, 3 și 6, 4, cum ar fi punerea în aplicare și limitările, trebuie într-adevăr avute în vedere, pentru că Există niște provocări în ceea ce privește punerea în aplicare și în ceea ce privește informațiile despre punerea în aplicare. Și de aceea cred că s-ar putea face un pic mai mult în această direcție. Mi se pare foarte bine că uh, dezvoltarea economică a Ecuadorului uh, este menționată în această rezoluție, mai ales în ceea ce privește scăderea sărăciei și dezvoltarea sectorului social. Guvernul Ecuadorului a investit uh, sume importante, peste 40 de milioane de dolari americani, cred, în sectorul uh, social. Punerea în aplicare a convențiilor uh, ILO 87 și 98 pentru consolidarea drepturilor lucrătorilor, sigur, uh, acesta este un aspect uh, decisiv și trebuie să fie subliniat. Și, de asemenea, neratificarea uh, a Convenției 129 referitoare la inspecțiile la întreprinderi de către inspectori ai muncii. Această uh, convenție a fost foarte importantă în cazul uh, acordului cu Columbia și Peru și s-a pus în aplicare o foaie de parcurs suplimentară referitoare la activitatea inspectorilor uh, uh, de muncă Ă, în care foaie de parcurs s-au fixat elemente cu privire la activitatea acestora, frecvența cu care ei trebuie să ă, viziteze întreprinderile și modul în care trebuie să acționeze în momentul în care constată încălcări. Deci inspecțiile de muncă sunt un subiect ă, important care trebuie să fie menționat. La aliniatul 15 se vorbește din nou despre responsabilitatea socială a întreprinderilor, Poate că am putea să depunem un amendament ca să se vorbească și despre comerțul echitabil. În Columbia există, am lansat un mic proiect uh, de comerț echitabil și produsele pe care le avem pe piață, produse agricole, uh, se pretează foarte bine la uh, comerț echitabil. Și în cele din urmă procesul de aderare poate să fie consolidat uh, prin crearea unor legături mai strânse între țările din comunitatea andină și Uniunea Europeană, uh, spre deosebire de alte uh, țări care pun accentul mai mult pe zona Asia-Pacific, Uh, Europa dorește să-și consolideze relația cu America Latină și trebuie să uh, spunem foarte clar acest lucru în rezoluție. Acestea sunt uh, comentariile mele și acum îi dau cuvântul domnului Zahradil. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul ECR, în general, a privit cu ochi buni acordurile de liber schimb, mai ales pe acesta. Am sprijinit acest acord. Am sprijinit să se includă și regulamentul SPG Plus și să prelungească pentru a acoperi această diferență pentru mătate până când va intra în vigoare acordul liber schimb. Credem că trebuie într-adevăr să sprijinim Ecuadorul, trebuie să se eradicheze sărăcia, această țară trebuie să diversifice economia și credem că un astfel de acord ar putea fi foarte benefic atât pentru noi cât și pentru Ecuador. Noi ne-am putea crește investițiile acolo, dar de asemenea am putea mm, duce la dezvoltarea economică a Ecuadorului prin dezvoltarea acestui acord. Aș vrea să mă refer la ce a subliniat domnul Fisas. E vorba de aderarea unei țări la un acord deja existent cu Columbia și Peru. Astfel, practic vom avea o acoperire geografică completă în această zonă, deci un acord de liber schimb care să acopere întreaga regiune. De aia nu cred că ar trebui să venim acum cu cerințe suplimentare. Nu credem că în mijlocul procesului de ratificare ar trebui să încercăm să introducem un nou, un nou capitol obligatoriu în ceea ce privește dezvoltarea durabilă sau să cerem a, a, Ecuadorului să respecte anumite reguli privind dreptul muncii sau a, mediul înconjurător. Mă întreb dacă asta nu ar fi o interferență la adresa eforturilor făcute de celelalte țări. Acestea trebuie să stabilească propriul cadru juridic de dialog cu societatea civilă. Deci noi sugerăm, nu cred că ar trebui să sugerăm noi că asta se întâmplă la șase luni de la intrarea în vigoare a acordului de liber schimb. Fiecare țară trebuie să-și urmărea, să-și urmeze propriul program politic. Nu putem să le impunem nimic. Așa cum am spus la început, de sprijinim acest acord și sprijinim și rezoluția pentru a putea da undă verde încheierea acestui acord. E tot ce am avut de spus și așteptăm acum negocierile definitive cu ceilalți raportori din umbră și sperăm să găsim un compromis uh, acceptabil uh, de către toată lumea. Vă mulțumesc! Domnul Tremos ar trebui să intervine din partea liberalilor, dar nu este aici. Doamna Keller. I guess I can be fairly... Mulțumesc! Big fans of the Peru-Colombia agreement. Putem fi noi ne-am cam opus acordului cu Peru și Columbia. În ceea ce privește aderarea unor țări, suntem totuși gata să ne implicăm la această rezoluție. În ceea ce privește raportul de implementare, vom avea câteva amendamente, însă în general suntem de acord cu raportorul. Îi mulțumim pentru proiectul de rezoluție, vom înainta câteva amendamente și sperăm să ajungem la o înțelegere. Mulțumesc, Jude. Mulțumesc. Vreau să revin la capitolul de dezvoltare durabilă și la faie de parcurs. Aici e problema consecvenței în ceea ce urește relațiile noastre cu țările terțe. Rezoluția Parlamentului în legătură cu faia de drum uh, referitoare la comunitatea andină pe ansamblu e ceva ce am făcut deja, deci e important să avem criterii clar stabilite pentru orice țară care aderă la un astfel de acord. Pe viitor s-ar putea ca și Bolivia să adere. E important deoarece din ultimele rapoarte către Organizația Internațională a Muncii, a migrației, mă scuzați, reiese faptul că există situații de încălcare a drepturilor muncii în Ecuador. E vorba și de dreptul la grevă, lucrătorilor publici și așa mai departe. E un element esențial, după părerea mea, pe care trebuie să-l apărăm. Știm că există probleme legate de modul în care funcționează capitolul de dezvoltare durabilă cu Columbia și Peru și acele uh, comitete de consiliere. Acele țări care aderă la acordul de liber schimb ar trebui să adere la uh, un sistem care să nu fie uh, greșit, ci un sistem care să fie cât mai bun. Și ca membra Eurolat, mi-aș fi dorit să se pună mai mult accentul pe relațiile cu America Latină. Și salut faptul că discutăm despre relațiile cu Ecuadorul. Ar fi bine ca țările din America Latină să devină mai importante munca comisiei noastre parlamentare. Deci aceea salut raportul și aștept cu nerăbdare discuțiile ulterioare. Mulțumesc, Ima. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru prezentarea raportului și vreau să-i spun că ne bucură faptul că prin această rezoluție, în sfârșit, Ecuadorul poate să adere la acest acord semnat cu Columbia și Peru și, de acord cu Iurgă, ar fi bine ca și Bolivia să poată adera. Să vorbim despre aderarea la un acord. E important să nu cerem mai mult decât le-am cerut celelalte două țări. Ar trebui să ne coordonăm, deci cu toate țările din uh, zona andină. Nu ar trebui să fie să ne gândim aici doar la Ecuador în ceea ce privește mediul înconjurător sau dezvoltarea durabilă. Eu mă ocup și de egalitatea între sexe în această copie și îmi pare rău că, încă o dată, după un an de lucru la această comisie, deci văd că nu se face nicio trimitere la importanța calității între sexe. Deci ar fi fost important să avem un amendament și în această privință. Mulțumesc! Și acum, domnul Boreli, ca să încheie discuția. Președinte, <clears throat> alora noi... Mulțumesc, domnule președinte. Noi credem că e important să se semneze cât mai repede acest acord îi mulțumim colegului Scholz pentru munca depusă, pentru faptul că dumnealui dorește ca în acordul definitiv să apară problema drepturilor omului, a dezvoltării durabile și dreptul muncii. Ne deci suntem de acord pe deplin cu privire la aceste aspecte, însă vrem să subliniem faptul că uh, noi ar trebui să avem niște priorități tematice atunci când venim cu aceste cerințe face de țara respectivă. Să ținem cont de situația socioeconomică de acolo și de eforturile deja depuse până acum. Țineți cont și de scrisoarea trimisă de ministrul din Ecuador. Dincolo de efectul comercial, vrem să contribuim la dezvoltarea globală a societății și a populației respectivei. Iar noi, ca Parlament European, deci reprezentanți ai cetățenilor, ar trebui să ne întrebăm, uh, să le punem întrebări în legătură cu ce se întâmplă cu eforturile noastre. Cum putem să oferim noi o soluție corectă pentru a soluționa probleme dintr-o anumită țară? De aia trebuie să fim foarte atenți, pentru că acest acordul de liber schimb să contribuie pe termen lung la eliminarea inegalităților. Astfel de acorduri nu trebuie folosite de cei puternici drept formă de neocolonialism. Gândiți-vă și la problema defrișării masive a teritoriului Ecuadorului și ministrul ecuadorian ne spunea despre asta și ne spunea că și noi suntem responsabili ca toată comunitatea internațională. Europa vrea să fie un model de speranță și de bunăstare pentru țările din America Latină. Gândiți-vă și la uh, categoriile mai vulnerabile din uh, populație, la femei, de exemplu. Noi trebuie să fim responsabili, să avem o viziune pe termen lung și să avem o altfel de atitudine mai transparentă, mai ales și din partea Comisiei Europene, care trebuie să ne informeze în legătură cu implementarea acestui acord. Și încă o dată, deci vă mulțumesc, domnule raportor, pentru faptul că ați subliniat acest aspect. Vă mulțumesc! Acum domnul Jorgensen de la comisie, care este șef de unificație. Câteva comentarii și din partea noastră. Inițiativa Parlamentului. Resolution which supports the rapid uh, accession of, uh, prin care sprijinim aderarea rapidă a Ecuadorului la acest acord. În ultimii ani am făcut eforturi în acest sens. Acum câteva comentarii scurte referitoare la câteva elemente din uh, proiectul de rezoluție care ne cauzează ceva îngrijorare și ne fac să reacționăm acum. Vedem că raportorul uh, propune ca și eh, Parlamentul European să fie informat în mod eh, regulat. Noi, în comisie, am înțeles de la început câtă importanță acordă Parlamentul, Parlamentul drepturilor omului. După cum vă aduceți aminte, care ați la declarația Parlamentului din 2012, noi, Comisia, precum și SEAE, ne-am luat angajamentul să ajutăm Columbia și Peru atunci când trebuie să-și elaboreze planurile de acțiune și am făcut-o. De asemenea, ne-am luat angajamentul să folosim uh, cadrul care acoperă multe din subiectele din acest document. Cum ar fi capitolul TSP sau dialogul privind drepturile omului sau uh, instrumentele de cooperare. Um. Al doilea punct. Cât de bine cât de bine informat Parlamentul. Eu cred că ne-am făcut treaba. Am informat Parlamentul în mod proactiv în legătură cu toate activitățile. Ați văzut raportul anual de implementare. Am asigurat și un follow-up la cererea Parlamentului de informare. În ianuarie 2014 ne-am întâlnit și în ianuarie 2015 am avut o sesiune specială de informare pentru eurodeputații în martie 2015, cei care se deplasau în uh, regiune. Am participat și la dezbaterea din Comisia DEVE și am reacționat și la întrebările eurodeputaților. Un ultim comentariu, alinetul 28, în care Parlamentul cere să primească procesele verbale ale subcomitetelor. Da, suntem de acord. notițele informative pe care le-am transmis după ultima reuniune de la Bogota de pe 19 iulie, deci v-am transmis atunci destul de multe materiale. Și sunt incluse și toate informațiile de la subcomitete. De multe ori, agenda acestor comitete și subcomitete nu sunt finalizate decât în ultimul moment. Însă, în orice caz, noi vă transmitem toate informațiile. Vă mulțumesc și acum raportorul. Danke, Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, stimat reprezentant al Comisiei. Ne este clar uh, tuturor că uh, în acest raport de rezoluție în 30 de puncte, a fost uh, conturată o agendă destul de ambițioasă prin care Parlamentul European își uh, face cunoscute uh, prioritățile pentru ratificarea acestui acord de aderare. În același timp, e clar că suntem limitați în ceea ce putem să includem într-o rezoluție și de aceea Uh, cerințe suplimentare, uh, detalieri, uh, explicații, um, sigur că vor fi adăugate aceste rezoluții prin colaborarea întregilor, tuturor colegilor, um, în primul rând a raportorilor din umbră. Vreau să mă refer la trei elemente care au fost puse în dezbatere. Um, măsuri însoțitoare, uh, foaie de parcurs. Ne găsim într-o situație istorică dificilă. Aproape un an de zile am uh, avut dezbateri directe, un dialog direct uh, cu um, guvernul peruvian care nu Uh, a putut să-și imagineze această foaie de parcurs. De aceea noi am elaborat uh, o listă de măsuri pentru a vedea foarte clar um, unde sunt plusurile în situația uh, din Ecuador în momentul de față și unde există anumite puncte care trebuie în continuare să fie puse în aplicare în cadrul procesului de aderare la acest acord. Deci ne-am aflat într-o situație specială care a făcut lucrurile mai complicate pentru toate părțile. În al doilea rând, eu cred că trebuie să realizăm de ce Ecuador, Ecuadorul uh, aderă la acest acord doar în anul 2014. În Ecuador există o dezvoltare economică uh, deosebită și decizia uh, președintelui reales și a guvernului a fost aceea de a nu adera la acest acord uh, o anumită perioadă de timp, pentru că um, în dezvoltarea internă a acestei țări au existat alte priorități care, sigur, trebuie să fie acceptate. Atunci când recunoaștem diferențele în interesele, între interesele noastre și interesele acestei țări. Trebuie deci să înțelegem și să acceptăm uh, situația partenerului nostru de dialog, ceea ce cred că necesită și pe viitor un tratament uh, deschis și sincer uh, al uh, tuturor partenerilor Uniunii Europene atunci când discutăm acorduri comerciale care să fie încheiate în interesul cetățenilor din toate um, statele care participă la aceste acorduri. Și în al treilea rând, sigur că uh, e, uh, depinde ce punct de referință avem, dacă considerăm că paharul este jumătate plin sau jumătate gol. Trebuie să vedem, sigur, cum putem să identificăm mai clar uh, anumite strategii de punere în aplicare mai eficace, astfel încât uh, prin încheierea unor uh, astfel de acorduri um, să își dea seama și partenerii, oamenii din statele partenere, că acordurile sunt în uh, interesul și în beneficiul lor. În cazul Ecuadorului, cred că mediul, uh, protecția mediului este un subiect foarte important pentru că ceea ce se întâmplă în uh, uh, Amazon, în zona Amazonului, ne va afecta în timp uh, pe toți și pe noi cei din Europa. Și deci trebuie să vedem cum putem să ajutăm Ecuadorul și alte, celelalte state andine să, să reziste presiunilor comerciale și să protejeze mediul așa cum este nevoie sigur că urmează să vedem care va fi calendarul uh, în ceea ce privește această rezoluție. Mulțumesc! Într-adevăr, termenul pentru depunerea amendamentelor este 17 iulie la ora 12 și apoi pe 21-22 septembrie vom vota această rezoluție. Vreau să vă reamintesc că în relațiile comerciale cu America Latină. Vom organiza o audiere pe 19 noiembrie unde vom putea uh, discuta mai în detaliu cu relațiile comerciale cu această regiune. Mulțumesc uh, încă o dată și acum trecem la punctul 6. Dragi colegi, este vorba aici de Convenția privind transparența în uh, mecanismele de arbitraj a litigilor între state și investitori. Și avem o premieră acum. Pentru prima dată vom uh, utiliza instrumentul videoconferinței în dezbaterea noastră. Am avut deja un schimb de opinii cu secretarul general al UNCITRAL sub umbrela căruia Um, se desfășoară negocierile privind mecanismul um, soluționării litigilor între investitori și stat, ISTS, acum nu ne aflăm într-o discuție uh, personală cu uh, domnul secretar general, ci suntem în legătură prin videoconferință. Mă bucur să îl văd și îi mulțumesc că a avut răbdare uh, cu... pentru că noi uh, am întârziat un pic față de uh, ora stabilită, dar am să dau cuvântul scurt raportorului, domnul Grazie Presidente, onorevoli colleghi, così come lei ha ribadito in questi ultimi... Mulțumesc, după cum ați spus, în aceste ultimi luni această comisie s-a confruntat foarte mult cu această discuție privind mecanismul internațional de soluționare a litigiilor între investitori și state. Eu cred că nu există un moment mai bun pentru a avea o discuție constructivă deci cu, decât um, cu domnul uh, el reprezentant al Uncitral. Soluționarea litigiilor reprezintă, practic, elementul cheie din dezbaterea Parlamentului European. E vorba aici de transparența regulilor de procedură care vor fi la baza acestui mecanism. O mai mare transparență în acest domeniu, după cum știm, reprezintă un obiectiv important, deoarece poate să le ofere operatorilor din sector și publicului um, cât mai multe informații în legătură cu ceea ce se hotărăște cu privire la soluționarea acestor litigi. un aspect fundamental și în ceea ce privește soluționarea litigiilor trevestitori și state pot exista litigii de interes public, pot exista litigii care uh, să aibă și un efect asupra finanțelor publice. Deci publicarea acestor informații ne poate duce și la crearea de mai multe, de mai bune precedente. Comisia Europeană împreună cu Comisia ONU, cu un citral, deci au uh, jucat un rol important pentru a defini norme globale de transparență. De aceea eu cred că colaborarea între UNCITRAL și Comisia Europeană ar trebui să fie văzută drept o șansă pentru a îmbunătăți uh, sistemul de soluționare a litigiilor. Și o astfel de șansă ar trebui să însemne că orice uh, contestație de natură politică, legitimă, motivată, să fie analizată, să se încerce să se dea o contribuție pentru a îmbunătăți Uh, posibilitatea de a um, lucra în acest domeniu. Avem peste 1400 de acorduri bilaterale cu o astfel de clauză pentru soluționarea litigilor și asta ar trebui să devină, să devină un, trans, un uh, instrument de transparență și de democrație reală. Însă să ne gândim să facem uh, trimitere și la votul Parlamentului. În legătură cu ASDS, Parlamentul a ajuns la o soluție echilibrată, cred eu. O soluție în direcția cea bună. Uh, soluție care mm, a fost prezentată de mulți colegi, sprijinită de unii colegi, atacată de alții, deci a fost practic o confruntare uh, deschisă prin care am încercat să atingem un obiectiv. Deci vrem totuși să existe un instrument care să permită Parlamentului și Comisiei acestea să își uh, continue munca în legătură cu politicile comerciale și vrem de asemenea să putem să adoptăm cele mai bune măsuri din punct de vedere comercial. Atitudinea pe care am avut-o noi și anume să avem un grup de judecători profesioniști independenți, cu audieri publice și, de asemenea, vrem să existe și un mecanism de apel pentru uh, hotărârile deja pronunțate. Noi nu vrem doar o structură fără niciun conținut clar care să nu poată fi pusă în practică. Vrem să existe niște indicații precise. De exemplu, în ceea ce privește accesul la documente, în ceea ce privește accesul la audieri, dreptul persoanelor terțe de a prezenta um, informații, dreptul la apel, în ceea ce privește deciziile luate. Acum, uh, deci uh, mă opresc și uh, îi permit domnului secretar să, să intervină și comisiei noastre. Dan, uh... Mulțumesc foarte mult. Și acum dau uh, cuvântul domnului secretar general, general domnul Soriel, de la Viena. Good afternoon. I hope, can you hear me? Yes, good. Uh, Bună ziua, mă auziți? Vă mulțumesc. E o plăcere să apar în fața comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați invitat uh, un citral la această dezbatere. Uh, Dezbaterile recente referitoare la caracterul juridic al normelor privind arbitrajul litigiilor între state și investitori uh, nu e o chestiune care privește doar Europa, ci una care e de interes internațional. În tot mai multe state există un proces de revizuire al acordurilor um, și noile acorduri sunt încheiate cu dispoziții um, uh, privitoare la litigiile între state și investitori și cu uh, clauze referitoare la creșterea inclusivă și la dezvoltare durabilă. Există o trecere de la încheierea de acorduri bilaterale la acorduri regionale. Dezvoltări care au put, ar putea să aibă implicații importante pentru regimul comercial. Ar putea să îmbunătățească cadrul existent sau să creeze și mai multe inconsecvențe între diverse acorduri care să se suprapună. Vreau să vă ofer câteva Uh, indicații referitoare la munca citral privind transparența. După cum știți, citral este o comisie înființată de uh, Adunarea Generală a ONU, având mandatul de a armoniza și de a moderniza dreptul comercial, comercial internațional. Așadar, un citral este cunoscut la nivel global pentru faptul că a înființat norme juridice moderne reglementând comerțul internațional într-o manieră neutră, norme care sunt uh, în sprijinul statelor și altor părți interesate, uh, oferind de asemenea asistență pentru punerea în aplicare și interpretarea acestor standarde. citral a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea și promovarea standardelor internaționale. Uh, aderarea aproape universală la Convenția de la New York privind recunoașterea și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești este doar un exemplu. Succesul Convenției de la New York și utilizarea sa tot mai răspândită um, reprezintă rolul, rolul arbitrajului ca manieră pașnică de soluționare a litigiilor la nivel internațional și acest lucru se bazează pe um, legislația creată în 1995 și actualizată în 2006 de către un citral și pe, uh, se bazează de asemenea pe sistemul de norme de arbitraj ale un citral uh, care a fost modernizat în 2010. Un citral uh, lucrează în continuare în aceste domenii și astăzi vreau să vă ofer informații cu privire la activitatea unui central privind transparența în urma experienței uh, câștigate de un central în acest domeniu. Una dintre îngrijorările privind arbitrajul în um, domeniul investițiilor a fost aceea că și negocierile și rezultatele sunt uh, Mm, total confidențiale chiar atunci când obiectul litigiului era de interes public, ceea ce a dus la îngrijorări uh, semnificative pe care le-ați împărtășit și dumneavoastră în comisia dumneavoastră. Munca Uncitral a început în octombrie 2010 pentru creșterea transparenței și după trei ani, în 2013, normele de transparență ale Uncitral pentru transparență în uh, arbitrajul uh, între state și investitori în baza tratatelor au fost adoptate. Acestea propun o schimbare fundamentală de la față de statul quo uh, din momentul acela, care, situația fiind că atunci toate informațiile erau ascunse de ochii publicului. Și nu vreau să intru în detaliu, dar normele oferă un regim care permite publicului, în mod firesc, un acces larg la uh, un, foarte multe documente referitoare la litigiu. De asemenea, sunt prevăzute audieri publice și un drept calificat al părților terțe de a depune documente. Ele includ clauze de salvgardare robuste pentru protecția informațiilor confidențiale și cel mai important, încearcă să găsească un echilibru între interesul public de a primi informații și interesul părților la litigiu de a avea o soluționare corectă și eficientă a problemei lor. Adoptarea normelor privind transparența, care se aplică în principiu acordurilor de investiții încheiate după adoptarea normelor. E bine, după aceea, UNCITRAL a început să pregătească o convenție pentru ca normele de transparență să fie aplicabile uh, tratatelor de investiții existente. Pe 10 decembrie 2014, adunarea generală a ONU a adoptat Convenția ONU privind transparența în uh, arbitrajul uh, litigilor între state și investitori în baza tratatelor. În această convenție s-au inclus, inclus dispoziții uh, în care ne-am gândit mai ales la Uniunea Europeană tratatele de investiții existente trebuiau să țină uh, seama de aceste uh, dispoziții privind uh, transparența. Și toate părțile la această convenție consimt să aplice normele de transparență în cazurile de arbitraj care sunt inițiate în urma unui tratat de investiții existent. De asemenea, se oferă flexibilitatea părților flexibilitatea părților de a formula rezerve, excluzând de la aplicarea convenției anumite tratate de investiții sau un set de norme de arbitraj, uh, altele decât normele de arbitraj ale uncitral. Convenția s-a deschis pentru semnături la Port lui Mauritius pe 17 martie 2013 și rămâne deschisă la sediul ONU de la New York. Azi, convenția are un uh, stat parte și 10 semnatari, printre care Finlanda, Franța, Germania, Italia, Suedia, Regatul Unit, și apoi Elveția și Canada și Statele Unite. Normele privind transparența prevăd că secretarul general al ONU este depozitarul informațiilor publicate, conform articolului 8 al normelor privind transparența. Prin urmare, informațiile sunt publicate prin uh, pagina web a Uncitral și Uniunea Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a susține financiar uh, operarea unui registru uncitral pentru care noi ne-am uh, exprimat recunoștința. Standardele de transparență ale uncitral, normele de transparență, convenția și registrul de transparență sunt rezultate recente ale unui proces și a unor încercări multilaterale de a reforma arbitrajul în domeniul investițiilor. Ele au în vedere și interesul public al cazurilor de arbitraj și interesele părților la litigiu care își doresc uh, soluționarea într-o manieră eficientă și corectă. Ele contribuie la armonizarea uh, unui cadru internațional pentru uh, soluționarea eficientă a litigiilor internaționale. Uh, Per ansamblu, ne așteptăm ca standardele UNCITRAL privind transparența vor aduce o contribuție semnificativă la creșterea transparenței în um, regimul de soluționare a litigilor între state și investitori. Normele privind transparența uh, ale UNCITRAL trebuie să fie înțelese în contextul investițiilor directe, uh, străine directe, ca un instrument pentru creșterea durabilă pentru că publicarea informațiilor uh, care um, țin de aceste litigii se crește încrederea în cadrul internațional de investiții. Mai mult decât atât, standardele reprezintă un pas important prin care se răspunde provocărilor crescânde referitoare la uh, legitimitatea uh, dreptului internațional uh, în domeniul arbitrajului. Standardele de transparență doresc să ajute la înțele- o mai bună înțelegere de către public a procesului de arbitraj și să crească credibilitatea. Am să închei cu câteva observații referitor la posibile reforme în regimul investițiilor. Vreau să subliniez că munca făcută de un citral pentru a crește transparența în arbitrajul litigilor între state și investitori ar putea să fie un pas înspre reforme mai cuprinzătoare în acest domeniu, contribuind la modernizarea regimului de investiții la nivel global. Trebuie să înțelegem că în momentul de față există mai mult de 3.000 de tratate de investiții. Aproximativ 61% din litigiile între state și investitori sunt uh, sub uh, egida uh, Băncii Mondiale. Convenția de la New York există pentru a furniza un mecanism pentru litigiile care se găsesc în afara acestui proces al băncii mondiale, adică cele care rămân, aproximativ 30%. Orice reformă trebuie să ia în considerare acest cadru și trebuie să fie uh, formulate uh, având o perspectivă de ansamblu. Uniunea Europeană și statele sale membre nu pot să găsească singure o soluție. Singura o soluție la nivel european ar putea fi mai rapidă, dar fără acordul marilor parteneri din afara Uniunii Europene, uh, lucrurile ar fi făcute doar pe jumătate. Dar în abordarea Convenției privind transparența trebuie să luăm în considerare relațiile dintre un instrument ca și Convenția și uh, problemele care există. Convenția privind transparența menționează câteva chestiuni de natură procedurală care nu sunt uh, adesea menționate în acordurile privind investițiile pentru că Arbitrajul litigilor între state și investitori uh, este o chestiune relativ recentă. Încercările noastre de până acum ar putea să fie extinse la chestiuni procedurale care se găsesc deja în acordurile de investiții și s-ar putea include chiar chestiuni de uh, natură uh, materială regimul de investiții este unul foarte complex și uh, atenția publicului că, pentru aceste chestiuni este tot mai mare. Sigur că voința politică a părților implicate este decisivă uh, pentru a se putea ajunge la un uh, acord. Și sperăm că atunci când se va ajunge la un acord, uh, astfel încât să ne putem imagina un mecanism de transparență similar um, convenției. S-ar putea crea un mecanism de apel sau o curte de investiții. Există mai multe modalități de punere în aplicare a unei astfel de reforme. S-ar putea include această clauză în fiecare uh, dintre noile acorduri de investiții sau de liber schimb, dar acest lucru n-ar avea niciun impact asupra arbitrajului uh, care este care are loc uh, în cadrul uh, numărului foarte mare de investiții, de tratate de investiții existente. O altă posibilitate ar fi să se înființeze o instituție responsabilă în acest domeniu sau să se utilizeze mecanismul băncii mondiale care ar trebui să fie adaptat în consecință. În orice caz, toate aceste procese uh, vor avea nevoie de timp și de eforturi pentru a se ajunge la un acord uh, pe fond. Și sigur se pune întrebarea dacă e nevoie de mecanisme suplimentare și care ar fi uh, abordarea cea mai bună. Problematic este mai ales faptul că în momentul de față nu există niciun for pentru astfel de dezbateri. Uh, se poartă diverse dezbateri uh, în diverse organizații regionale și se menționează multe aspecte într-o manieră foarte generală în aceste dezbateri. Orice proces de reformă concret ar necesita un for neutru unde statele, organizațiile regionale de integrare economică, cum este Uniunea Europeană, și instituțiile de arbitraj, cum sunt exit, uh, Camera Internațională de Comerț, Curtea de Arbitraj și alte părți interesate, cum sunt reprezentanții lumii academice, um, practicienii, toți cei implicați să poată să se întâlnească pentru a face un schimb de opinii. Acesta ar fi primul pas și cred că aici poate un citral să contribuie la acest proces pentru că are uh, o istorie care îl recomandă în uh, domeniul transparenței. Vă mulțumesc pentru atenție și vă răspund cu plăcere la întrebări dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Domnule secretar general, mulțumim pentru această intervenție cuprinzătoare. Există întrebări specifice? Uh, Mr. Sikau, Mr. Saradie, Mr. Schwarke und Mr. Schulz. Vor perhaps very precise, so we are limited in time. Mr. Sico. Domnul Cicu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc secretarului general central pentru această prezentare atât de interesantă și de profesionistă. În ceea ce privește mecanismul la SDS, um, știind care sunt și ultimele propuneri ale doamnei comisar Malmström și știind care sunt și indicațiile date de votul um, în urma rezoluției Parlamentului, deci ce credeți despre acest mecanism? Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc în numele colegului meu, care nu este astăzi aici. Am o întrebare pentru aspetele nostru la distanță, căruia îi uh, mulțumesc, însă nu e de fapt întrebarea pentru dumneavoastră, cât mai degrabă pentru comisie. Mă iertați, de asemenea, va trebui să părăsesc sala, însă consilierii noștri vor nota răspunsul dumneavoastră. În primul rând, ce termen prevede Consiliul pentru încheierea acordului? Va fi ceva rapid sau va dura mai mult? Și a doua întrebare. nu credeți că va exista aici o suprapunere cu acordul cu Singapore în ceea ce privește condițiile comerciale, asta conform uh, tratatului de la Lisabona și de asemenea Comisia colaborează cu președinția luxemburgheză pentru a se asigura că acest acord se poate încheia până la sfârșitul anului și în al patrulea rând ce rol prevede Comisia pentru un central în cadrul reflexiilor în curs în legătură cu posibilitatea de a crea o curte internațională pentru investiții. E uh, tot ce am avut de spus în numele colegului. Marice Sașache. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru această legătură prin video cu care, prin care am putut uh, lua legătura cu secretarul general Uncitral. Uh, e foarte important ca noi să ne concentrăm în continuare asupra sistemului multilateral atunci când e vorba de protecția investițiilor. Știți că acum au loc negocierile în legătură cu tratatul transatlantic și e important să discutăm astăzi aici, să vedem care este rolul Națiunilor Unite. Ar fi greșit să ne limităm discuțiile doar la TTIP în ceea ce privește ICS-ul și mă tem însă de multe ori că tocmai asta se întâmplă. Din punct de vedere politic e tentant să o faci, însă asta nu ți soluționează și alte îngrijorări mai generale care se referă și la existența 1400 de acorduri bilaterale de acest fel, ceea ce privește investițiile și vreo 3000, deci la nivel uh, internațional, care au clause de protecție a investițiilor. Deci 1400 în, pentru țările europene. Întrebarea e se referă la noi toți, la răspunderea noastră. Puteți să-mi spuneți dacă informațiile pe care le-am eu sunt corecte, și anume că în ianuarie Comisia a avut inițiativa de a avea niște angajamente mai transparente și de a le permite statelor membre UE să semneze cu un citralul acorduri de transparență care să permită un mai mare acces la documente. Noi am avut o mare dezbatere aici la nivel european Parlamentul European a încurajat Comisia, dar și, omolo- dar și pe omologii noștri americani să ne ușureze accesul la informații. Însă dacă mă uit la ultimele date, văd că tendința e complet diferită în ceea ce privește statele membre. Din câte știu eu, doar șase state membre UE au semnat această inițiativă uh, de transparență a central. E corect? Stimate domn, puteți confirma acest lucru de la Viena? În orice caz, mi se pare că e un număr foarte redus de state membre. Cine știe, poate că între timp au mai semnat și altele. Și asta e complet uh, nepotrivit, așa, dacă mă gândesc la discuțiile pe care le avem. Poate că ar trebui să ne adresăm guvernelor naționale, însă aș vrea să știu câte state membre au semnat acest um, demers al transparenței lansare dumneavoastră, Helmut Scholz. Mulțumesc și eu vreau să vă mulțumesc pentru informarea foarte utilă în legătură cu transparență. Chiar și cu o convenție pentru transparență, transparență tot există viduri și neajunsuri în aceste convenții. Unele state însă că evită să uh, ofere anumite informații, apar după aceea litigii între investitori și state. Dacă ne știm că doar șase state membre UE au semnat această inițiativă, această convenție, mă întreb care sunt uh, implicațiile din punctul dumneavoastră de vedere asupra uh, politicilor comerciale care sunt sub uh, autoritatea Uniunii Europene. Înseamnă asta oare că Uniunea Europeană în sine nu este parte la această convenție? Deci cred că ar fi mai bine să ne facem temele noi, să încurajăm și alte state membre să adere la această convenție a transparenței. Și asta e o problemă mai mare. Deci când am discutat recent despre TIP sau despre procese de investiții în general, când vorbeam despre crearea unui, uh, unui tribunal internațional, o propunere pe care a avut-o și doamna Mastron după consultări, cum vedeți toate acestea din perspectiva nevoii de transparență? Arbitrajul Uh, presupune de multe ori uh, niște garanții mari oferite de către state, de ce vorba de banii contribuabililor, sume mari sunt în joc. Deci poate că ne puteți uh, da dumneavoastră niște lămuriri în plus. Vă mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului Brand de la comisie, vă spun că ce privește articolele 2 și 7, Comisia are dreptul de a semna această convenție a transparenței. Însă se pare că statele membre blochează acest dermez, deci doar șase au semnat din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun multe lucruri, însă nu avem mult timp și mă voi concentra doar asupra chestiunilor care au apărut acum în discuție. Această convenție e foarte importantă. E prima convenție care face o reformă a uh, dreptului uh, internațional de investiții. Din acest punct de vedere e foarte importantă. Comisia a făcut o propunere pentru semnarea acestui acord în ianuarie anul acesta. Acea decizie includea atât semnarea de către Uniunea Europeană, și de către parlamentele statelor membre. Decizia nu a fost adoptată. A fost imposibil să găsim un consens la Consiliu pentru adoptarea acestei decizii. Comisia speră să putem uh, face progrese rapid în timpul prezenției luxemburgheze pentru adoptarea acestei convenții, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla. E clar că Uniunea Europeană poate semna. Um, există și deja un precedent. Uniunea Europeană a semnat un tratat în domeniul energiei Însă e important să se semneze. Există 1400 de tratate bilaterale semnate de statele membre UE. Deci e important ca Uniunea Europeană să semneze această convenție. Și asta ca parte a unei mișcări uh, mai generale de aderare la un astfel de sistem. E un sistem prin care s-ar putea implementa reforme în ceea ce privește regimul de investiții internaționale. Asta nu are neapărat uh, legătură cu cauza uh, Singapore. Există multe probleme legate de concurență. Deci Comisia speră ca în Consiliu acest dosar să avanseze cât mai rapid pentru ca Parlamentul să-și dea uh, avizul conform pentru semnarea și ratificarea de către Comisia acestui acord. Deci noi ne-am dorit ca totul să progreseze cât mai rapid și sperăm să veni să vă informăm consecință cât mai rapid. Acum uh, ne puteți uh, da și dumneavoastră reacția dumneavoastră cât mai succintă. Da, voi încerca la întrebările legate de numărul de state care au semnat această convenție. Da, șase e cifra corectă. Deocamdată. Nu noi trebuie să sugerăm ce trebuie să se facă în continuare. Bineînțeles că noi vom uh, cere pe toate căile ca această convenție să se bucure de atenția meritată, însă întotdeauna e nevoie de timp pentru ca aceste texte de drept comercial să fie ratificate, respectiv semnate. Și cu cât se începe mai repede, cu atât mai bine. Cineva sugera că trebuie să ne facem întâi noi temele în Europa. Da, Bineînțeles, am salutat o astfel de declarație și astfel de eforturi. Și atât în, din punct de vedere al statelor membre, cât și din punctul de vedere al Comisiei, um, îmi doresc ca dificultățile și grijorile existente să fie soluționate cât mai rapid încă o dată subliniez că e foarte important ca statele europene și Comisia să acționeze cât mai rapid. Restul lumii, bineînțeles, își dorește acest lucru. Dacă am înțeles eu bine, tra- dacă transparența e suficientă, bineînțeles că nu. Și de asemenea, cu are legătura cu proiectul de înființare a unui tribunal pentru investiții. Nu putem da noi comentarii detaliate în legătură cu proiectul creării unui astfel de tribunal internațional. În orice caz, va fi un proces uh, lung, complicat, uh, cu provocări deosebite legate de compatibilitate și de interoperabilitate față de tratatele existente. Punctul nostru de vedere, domnule președinte, e următorul. Indiferent ce se va întâmpla cu acest proiect de a crea un tribunal internațional de arbitraj, o curte internațională de arbitraj, Actualul sistem trebuie îmbunătățit, reformat pentru a funcționa mai adecvat și cât mai, și cât mai bine cu putință. Acest demers al transparenței a fost un prim pas, însă nu e singurul pas, bineînțeles. În ultimele zile la reuniunea noastră anuală de la Viena am primit mandatul de a începe discuțiile privind elaborarea unui posibil cod de conduită pentru arbitrii. Deci e o chestiune pe care o vom analiza în detaliu. Și în ceea ce privește mecanismul de apel, cu siguranță va trebui să se facă o evaluare detaliată a aspectelor tehnice a unui astfel de mecanism. Să se facă o comparație față de arhitectura existentă. Um, din prisma Convenției din 1965. Eu nu sunt sigur că toate implicațiile înființării unui uh, mecanism de apel au fost uh, analizate în profunzime. Mă gândesc mai ales la Convenția de la New York. Noi încă nu am primit mandatul de a evalua situația, însă e clar una din chestiunile care vor trebui abordate la un moment dat, și anume dacă actualul sistem uh, trebuie reformat uh, și uh, dacă trebuie să-i redăm credibilitatea. În orice caz, noi vom urmări cu mare atenție crearea acestei noi instituții. Închei spunându-vă că un citral uh, este un for care și-a clădit uh, reputația um, lucrând în domeniul arbitrajului uh, uh, comercial. Recent am început activitatea și în ceea ce privește mm, arbitrajul uh, legat de investiții. Ceea ce privește ISDS-ul, e un domeniu în care suntem gata să ne implicăm. Bineînțeles că noi vom face toate valorile necesare în funcție de mandatul care ne va fi, bineînțeles, dat. Domnule raportor Cicu, vreți să încheiați? Sì, grazie Presidente. Semplicemente ringraziare anche... Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc secretarului general pentru ocazia de a avea această discuție. Le mulțumesc și tuturor colegilor care, prin contribuția lor, uh, duc la aprofundarea acestui subiect. Sistemul e complex, e drept, însă avem posibilitatea de a vedea că numărul de state care au semnat convenția, deci sperăm că acest număr să crească. Acestea fiind spuse și președinția luxemburgheză ar trebui să își uh, dea toată silința pentru ca normele de transparență în citral să fie uh, aplicate tuturor tratatelor, chiar și celor încheiate de, înainte de 2014. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și uh, dumneavoastră, domnule secretar general, pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați prezentat opinia dumneavoastră. Le mulțumesc și tuturor tehnicienilor și interpreților care ne-au asigurat comunicarea în timpul acestei videoconferințe extraordinare. A fost pentru prima oară un exercițiu minunat, încă o dată mulțumiri uh, reprezentantului citral de la Viena. Închidem aici discuția aceasta la distanță.